Dear colleagues, it is uh, time to start. colegi, uh, haideți să începem. Bună dimineața. Să începem cu primul articol pe ordinea de zi, anume adoptarea acesteia și dacă nimeni nu are nimic de obiectat, proiectul de ordine de zi poate fi considerat ca fiind adoptat. Al doilea punct, comunicările președintelui. Parlamentul European a participat la reuniunea din Paris, COP21, s-a făcut un raport la, uh, cu privire la această participare, uh, COP21 de la Paris, din 7 până în 12 decembrie. Uh, compunerea echipei și negocierile privitoare la directiva cu plafoanele naționale de emisii, Parlamentul și-a adoptat mandatul la, în sesiunea din octombrie de anul trecut. Echipa de negociatori va fi formată din președinte, raportor și raportor din umbră. Consiliul și-a adoptat o abordare generală în decembrie și primul trialog e programat săptămâna viitoare, joi, 25 februarie. Punctul 3, atelier, privitor la Uh, boli uh, cum ar fi hepatita, HIV, uh, hepatita C, se organizează de către grupul de lucru sănătate cu doamna Glenis Wilmot și domnul Federle va avea loc astăzi la 12.30 în sala A3G2 Trebuie să să anunț o schimbare în secretariat. După peste patru ani în secretariat, doamna Covaceva uh, ne părăsește și vreau să-i mulțumesc pentru colaborarea excelentă și urez succes la noul loc de muncă. Mulțumim! Astăzi avem interpretare în 21 de limbi oficiale ca de obicei, aveți dosarul electronic pe internet și nu este transmisă de asemenea direct pe internet. The third point in our agenda is the approval of... Punctul 3. Adoptarea uh, procedurilor verbale ale reuniunilor din 25 iunie, 29 octombrie și 9 și 10 noiembrie. Dacă nimeni nu are nimic de obiectat, Procesele verbale sunt considerate ca fiind adoptate și acum putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume o strategie a Uniunii Europene pentru regiunea alpină și dau cuvântul raportoarei pentru aviz și anume colega noastră Renata Briano, iar apoi Eh, prima rundă de intervenții cu raportorii din Umbra. Renata, ai cuvântul. Sì, grazie Presidente. E... Ehm, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi începem analiza în Comisia de Mediu a acestui aviz care privește strategia Uniunii Europene pentru regiunea alpină. Proiectul de aviz pe care v-am trimis-o sau pe care vi l-am trimis este redus, pentru că nu aveam destul, destul spațiu pentru a mă ocupa complet de toate temele de caracterul transversal al politicilor de mediu în această regiune, dar cred că mai apoi, cu munca în comun, cu amendamentele care vor fi depuse și cu toți raportorii din umbră și toți colegii, vom reuși să avem un uh, aviz de calitate care să include toate aspectele acestei chestiuni. Am dorit să pornesc de la o, uh, caracterul acestei regiuni, care este o regiune centrală din punct de vedere geografic uh, în Uniunea Europeană, are caracteristici geografice și naturale unice și una din zonele cele mai bogate din lume, care are o economie dintre cele mai dinamice, inovatoare, competitive, însă Mm, se confruntă și cu provocări importante. Avem fenomenul globalizării economice, tendințele demografice din această zonă care sunt uh, deosebite, vulnerabilitatea față de schimbările climatice, uh, provocarea energetică, un caracter sezonier al fluxurilor turistice și mai ales o poziție geografică în Europa care o face o foarte importantă zonă de tranzit. Deci uh, transporturi, conectivitate uh, au mare o, uh, o legătură însemnată cu tot ce înseamnă mediul. Deci primul punct al avizului vreau să subliniez de faptul că politica de mediu are caracter transversal pentru toate acțiunile care privesc strategia pentru alpină, cum spune și acquis comunitar de altfel. Apoi, Temele asupra cărora vreau să ne concentrăm atenția ar fi, în primul rând, enormul potențial al regiunii din punct de vedere natural și peisagistic. Are chiar o varietate excepțională de ecosisteme această regiune. Dacă ne gândim la regiunea alpină, ne gândim la o regiune, sigur, cu, care cuprinde munții alpi, dar avem și marea, nu doar alpii. Avem în această regiune zone cu o mare varietate ecosistemică. Avem zone de munte, zone de deal, zone de câmpie, ba chiar uh, și litoral. Deci, iată, diverse ecosisteme în această regiune, nu e doar muntoasă, și apoi coexistă zone foarte populate, iată, avem mari orașe în această, în această regiune, și pe de altă parte zone muntoase mai puțin populate. Și acestea cu caracteristici diferite între ele, pentru că avem zone muntoase din interior, unde populația bătrânește, unde serviciile nu sunt suficiente, și apoi zone alpine turistice, unde dezvoltarea e mai mare. Dar oricum, zonele de munte și din punct de vedere al mediului, reprezintă punctul central al avizului nostru. Pentru că tocmai plecând de la această dinamică între zone populate și zone depopulate, zone muntoase, derivă o serie întreagă de probleme referitoare la această regiune. Mă gândesc, de exemplu, la eh, depopularea eh, munților noștri, apoi în eh, munții noștri avem probleme legate de gestiunea pădurilor, agriculturii, apoi uh, tema schimbărilor climatice, riscul de inundații, <clears throat> ce caracterizează puternic câteva zone din această regiune. Deci, uh, legătura dintre oraș și munte e de asemenea foarte important. Apoi, mai avem și subiectul schimbărilor climatice, de care ne-am ocupat de atâtea ori uh, în comisia noastră. Asta duce la riscuri atât uh, pentru bazinul hidrografic, pentru schimbările biodiversității, apoi trebuie să ne concentrăm atenția asupra topirii uh, ghețarilor, care este o problemă în munții noștri, apoi economia circulară, Trebuie investit în, uh, în serviciile din aceste zone, toate investițiile care, pe de-o parte, se referă la zona împotriva schimbărilor climatice și, pe de altă parte, la adaptarea și uh, combaterea riscurilor hidrogeologice, silvicultura, agricultura, apoi energiile regenerabile și alternative, eficiența energetică, necesitatea de a reglementa utilizarea și ocuparea solurilor, că există deci aceste dezechilibre între zone foarte populate și zone puțin populate și atunci uh, e foarte diferită utilizarea terenurilor și a solului. Deci trebuie o utilizare durabilă. Aici uh, sunt numeroase uh, zone protejate care pot fi un laborator de bune practici care pot fi răspândite în toată zona alpină, practici durabile, apoi tema guvernanței, care deja apare în dosarul care ne-a pervenit de la comisie și putem poate să implicăm toți actorii interesați aici, în această muncă. Și de aici uh, începe munca noastră, după cum spuneam, de la discuția de astăzi și discuțiile care vor urma și apoi amendamentele care vor fi depuse, consider că vom putea alcătui un aviz important pentru o regiune atât de strategică ca cea a altilor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum putem Începe cu primii raportori din umbră. PPE, doamna Köstinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und uh, ich bedanke mich ganz herzlich für die gute Arbeit bei der Berichterstattung. Da mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru un document foarte bun. E un subiect într-adevăr important și noi toți trebuie să colaborăm în mod pozitiv ca să facem ceva pentru zonele noastre alpine și consider că strategia Uniunii este un pas important pentru coordonarea zonelor alpine și cred că e foarte important și să implicăm uh, uh, mediul în obiectivele pentru regiunile alpine. Deci putem și noi să ne aducem contribuția, sunt convinsă că o vom putea face împreună cum în ce privește documentul, proiectul de aviz, vreau să mă refer la uh, unele puncte ale acestuia. Spunând că, da, trebuie subliniată importanța zonelor muntoase, e un lucru foarte pozitiv. Voi la punctul 4, aș avea o întrebare uh, pentru raportoare. Că se vorbește acolo de investiții pentru adaptarea la schimbările climatice și ca să știu ce tip de investiții, de unde să provină aceste fonduri. Pentru că cei care trăiesc în acele zone știu că nu prea sunt, de fapt, fonduri la dispoziție și cred că trebuie să fim foarte preciși în redactarea avizului ca, aceasta, ca, ca acesta să fie rezonabil. Acum, referindu-mă la punctul 6, e un punct critic pentru mine. E vorba de utilizarea și ocuparea terenurilor. Nu cred că trebuie să avem aici o reglementare cu caracter obligatoriu. Și cred că pot vorbi în numele multor locu locuitori ai zonelor muntoase, pentru că adesea Uh, impunând obligații, obținem uh, efectul contrar celui dorit, pentru că e vorba de oameni care știu exact cum să uh, muncească, cum să exploateze solurile ca să poată lăsa moștenirea generațiilor viitoare. Apoi, nu cred că e bine ca zonele protejate să fie un laborator, cum spune punctul 7. E problematic. Aici nu cred că trebuie să facem noi experimente de laborator Uh, asta ar fi în detrimentul populațiilor locale care muncesc din greu în aceste regiuni. Deci, consider că asta nu ar fi bine să vorbim despre zonele acestea protejate ca fiind un laborator, pentru că sunt mulți oameni care locuiesc în aceste zone și Poate că nu toate experimentele vor avea succes și vor fi în uh, favoarea viitorului acestor zone, dar voi depune amendamente în care se va vorbi și de rolul important al agriculturii în aceste zone, pentru că dacă aceste zone nu sunt cultivate, uh, sunt împădurite mai de multe ori. Dar uh, voi depune uh, la timpul potrivit uh, amendamente și acum vreau să felicit raportarea pentru că eu cred că o strategie europeană pentru zonele alpine poate deveni un succes pentru uh, toate zonele acestea. Mulțumesc și acum ne-o pentru ICR. Mulțumesc, doamne președinte, mulțumesc doamnei Briano pentru un document de calitate și uh, vreau să văd care va fi impactul asupra populației uh, unei uh, strategii de acest sens. Danemarca nu este o zonă muntoasă, dar avem și zone unice în care există rezervații naturale Eh, să și produc alimente speciale în acele zone, însă strategia pentru zonele alpine credem că poate utiliza resursele existente acolo eh, pentru a rezolva problemele existente. Acum eh, putem compara această strategie cu strategiile adoptate de UE pentru Marea Baltică, pentru regiunea Dunării, Uh, bazate pe inițiative regionale, așa cum și trebuie să fie. Strategia europeană pentru regiunea alpină uh, implică 48 de regiuni diferente, diferite, mă scuzați, plus două state care nu aparțin Uniunii Europene, Liechtenstein, de exemplu, și Elveția. Și cred că fondurile existente ale Uniunii Europene trebuie utilizate pentru o strategie pentru zona alpină împreună cu alte politici și trebuie să ținem cont de faptul că provocările sunt comune, de exemplu poluarea mediului, uh, investiții în competitivitate, inovare, silvicultură, utilizarea solului, energie, tot ce ține de turism, transport, uh, mediu. Cel mai important e că nu e nevoie de noi surse de finanțare într-o strategie macroeconomică, toate lucrurile trebuie coordonate utilizându-se resursele deja existente. Și fac apel la Comisie să, să elaboreze un plan de acțiune pentru regiune ca să depășim uh, problemele structurale din, aceste regiuni, din această regiune, ca să avem condițiile pentru creștere economică, pentru coeziune socială și teritorială, pentru că din păcate, nu uh, se concentrează strategia pe regiuni care deja apar în Convenția Alpină. Ar se includ centre industriale și orașe mari. Însă e bine că uh, autoritățile la nivel regional sunt implicate în această strategie și sper că așa să fie și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Müller, pentru grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau și eu să mulțumesc, doamnei raportoare, <clears throat> pentru aceste 8 puncte pe care le-a prezentat. Puncte care uh, conține elemente pe care aș dori să le subliniez. E importantă biodiversitatea în zona alpină, sigur, de asemenea silvicultura și, în general, trebuie să ținem întotdeauna cont de biodiversitate care, sigur, e prezent în aceste zone care totuși sunt și agricole de sute și sute de ani. Ba dacă vedem că uh, vrem să forțăm o agricultură intensivă, vom pierde mare parte din această biodiversitate. Pentru că oricum zonele acestea se depopulează, trăiesc acolo din ce în ce mai puțin oameni, deci la un moment dat se va reduce și biodiversitatea, așadar pentru noi e foarte important să subliniem rolul diverselor culturi din zonele muntoase și rolul ecosistemelor. Ne gândim și la mare importanță uh, și rolul important al turismului în aceste zone. Trebuie să subliniem inițiativele care există în zonele alpine pentru ca turismul să nu fie invaziv. Uh, trebuie să continuăm cu inițiative de acest gen. În ce privește energiile regenerabile și alternative, trebuie să subliniem uh, importanța transporturilor, pentru că avem un mare potențial în ce privește reducerea impactului de mediu ar fi vorba de integrarea rețelelor, de conservare de infrastructurile uh, alternative, modele care trebuie dezvoltate pentru zonele muntoase în special. Așa, avea și eu uh, unele întrebări pentru doamna raportare. De exemplu, la punctul 7, acolo unde se vorbește de acele zone protejate care reprezentau un laborator. Uh, aici aș uh, spune că se aude un semnal de alarmă, pentru că nu știu dacă nu se dorește să se impună ceva persoanelor care trăiesc în aceste zone. Nu cred că ar fi bine. În punctul 6, a reglementa utilizarea și ocuparea terenurilor. Mm, e necesar să explicăm acest punct. La fel ca raportoarea, aș spune și eu că uh, utilizarea solurilor e prea uh, intensivă. Trebuie să avem o utilizare sustenabilă, durabilă a solurilor. Însă asta trebuie făcut cu implicarea autorităților locale, uh, respectând reglementările pentru utilizarea teritoriului. Bun, acum punctul 4. Aș dori și o explicație la acest punct, însă în rest vom depune amendamente. Eu cred că nu vom putea obține o finanțare, o linie de finanțare separată, însă oricum trebuie să încercăm să utilizăm programele deja existente. În Comisia pentru Agricultură voi vorbi și de ceea ce funcționează foarte bine la nivelul comunal și regional și poate că ar trebui să ne gândim și la uh, asta în uh, cadrul strategiei noastre, pentru că energiile regenerabile, agricultura, silvicultura, să poată fi promovate. Oricum, mulțumesc din nou raportare și așteptăm cu interes urmarea discuțiilor. Mulțumesc. Nu a pentru GUE. Thank you, Mr. Chairman. I must Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, colegul meu, Stefan, este raportor din umbră din partea noastră, însă am mi-a înmânat un mic uh, subiect, un mic uh, discurs, dată fiind că s-a făcut o evaluare a tuturor fondurilor europene disponibile, Provocarea este de a asigura acum o dezvoltare economică durabilă în care munții și zonele rurale sunt respectate, precum și dreptul comunităților din aceste zone. La începutul lunii martie, Franța și Italia se vor întâlni pentru a hotărâ cum să, hotăra, cum să cheltuie mai mult de 800 de milioane din fondurile europene Uh, aceste acțiuni trebuie să ia în calcul toate tipurile de poluare, apărarea uh, resurselor de apă, însă ar trebui să nu propună uh, activități care ar putea pune în pericol infrastructura. Investițiile trebuie să permită dezvoltarea comunităților locale, atât în sectorul agricol cât și în sectorul turistic, propunând proiecte durabile care să ia în calcul um, evaluările finale de impact, precum și um, ciclul de viață pentru fiecare soluție propusă. Trebuie luate în uh, calcul toate cunoștințele comunităților locale Uh, și trebuie respectate aceste zone atât de sensibile și vulnerabile. Anumite infrastructuri au uh, schimbat irreversibil geomorfologia acestor zone. În ceea ce privește punctul 7, acest, uh, această sintagmă laborator de propunere poate induce în eroare. Este vorba aici despre oameni și despre zone sensibile, nu despre laboratoare. Iar locuitorii trebuie să fie implicați în actul de guvernanță, atât de către statele membre, cât și de Uniunea Europeană. Iar o strategie trebuie să propună toate instrumentele necesare care să ducă la o îmbunătățire a veniturilor, o scădere a poluării și o creare de locuri de muncă. Vă mulțumesc! Thank you very much. And now for the Greens, Ms. Mulțumesc din partea verzilor, domnul Schleck. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest proiect de aviz, cred că macroregiunile prezintă o, o cale bună pentru guvernarea regiunilor, de fapt, și contribuie la o mai bună utilizare a fondurilor europene. Fondul, proiectele mixte, în cazul acestor proiecte mixte, se ajunge la soluții durabile, atât din punct de vedere economic cât și ecologic. Salut acest raport pentru că atinge multe probleme legate de mediu și propune soluții potrivite. Însă, permiteți-mi să mi-aduc și eu contribuția această regiune alpină care se regăsește în sânul Europei și care este un, un culoar de comunicare între nordul și sudul continentului, are o componentă antropică foarte mare care se reflectă de altfel în în conectările rutiere, conectări care au un impact asupra mediului înconjurător. Uh, și aici vorbim despre poluare, inclusiv poluare fonică. Trebuie lansate um, Uh, noi proiecte, cum ar fi uh, noua linie de uh, legare a um, orașelor Lyon și Torino, noul tunel care ar trebui să fie deschis în um, Elveția. Acestea ar trebui deschise înaintea proiectului de față pentru a um, evita o supraaglomerare a acestor proiecte. În ceea ce privește râurile de munte, în Parlament s-a prezentat de curând un raport conform căruia doar 10% din aceste râuri montane sunt neregulate. Cu alte cuvinte, nu s-au construit canale de-a lungul acestora. Acest lucru s-a făcut tocmai pentru a evita inundațiile și pentru a folosi cât mai bine potențialul uh, hidric. Dar să nu uităm că râurile au de pierdut prin aceste amenajări. Se pierd uh, tradiții de pescuit din zonă și se pierde și, uh, și din uh, rezerva halieutică a acestor râuri. Toate aceste proiecte trebuie să fie durabile, pentru că schimbările climatice vor uh, avea un impact puternic asupra acestor regiuni muntoase. Știm că în uh, stațiunile de munte se folosește câteodată zăpadă artificială, zăpadă de cultură, un, uh, o soluție pe care noi nu o susținem deloc. Trebuie îmbunătățită guvernanța în zona montană. Mulțumesc, doamna Dornano, din partea NF. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi și mie să-i mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea sa, pentru acest raport cu care sunt destul de acord. Doamnă sunt încântată că vedeți dincolo de valoarea economică a acestui, acestor zone. Așa cum s-a făcut în dezbaterea la jumătatea perioadei în ceea ce privește strategia privind biodiversitatea. Vorbiți despre potențialul de mediu și potențialul de peisaj. Este foarte important să se sublinieze importanța culturală a peisajelor noastre, a, rezer- a rezervelor naturale și a spațiilor naturale. Prin acest atașament la pământ vom uh, consolida interesul cetățenilor pentru chestiunile legate de mediu. Permiteți-mi să insist asupra pertinenței anumitor politici transnaționale în domeniul mediului înconjurător, uh, care este extrem de legitim și trebuie să facă obiectul unei, um, unei atenții la nivel european mai mult decât uh, ocuparea, care nu e vizată de strategiile macro-regionale, ci de comisie. Comisia ar trebui de altfel să vegheze mai mult la, crearea unor, uh, la elaborarea unor analize precise pentru a asigura o valoare uh, adăugată la nivel european și pentru atenuarea riscurilor locale față de cauzele acestor fenomene care sunt cauze globale. După părerea dumneavoastră, ce instrumente credeți că ar trebui folosite pentru prevenirea acestor riscuri, eh, instrumente care să implice toți actorii locali și să-i responsabilizeze? Anumite problematici de mediu trebuie să fie eh, tratate la nivelul statului membru sau la nivelul regiunii și tocmai de aceea ar trebui să fie găsite anumite limite la strategia macroregională pentru ca aceasta să fie mai eficientă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că documentul uh, raportoare este unul foarte bun, țin să-l salut, dar permiteți-mi să fac și eu câteva observații. De altfel sunt în asentimentul majorității antevorbitorilor mei. Cred că există o, un anumit grad de stabilitate în aceste zone, atât pentru situația economică, cât și, cea pentru, și în ceea ce privește situația hidrogeologică. Este foarte important ca oamenii să rămână în aceste zone. Problemele hidrologice care se întâlnesc în Alpi sunt uh, uh, consecința faptului că agricultorii din zonă nu mai gestionează ei înșiși această regiune. Eu unul locuiesc în alb și cred că există mult prea puține uh, mecanisme care să reglementeze utilizarea solurilor. La punctul 6, în special, se vorbește despre noi uh, dispoziții în ceea ce privește utilizarea solurilor, iar la punctul 7 se spune că aceste regiuni protejate reprezintă un laborator. Ori acest lucru, din punctul meu de vedere, nu poate funcționa. Există mecanisme de protejare suficiente, există chiar și mecanisme suplimentare de protecție, care nu fac decât să îngreuneze viața oamenilor din aceste zone în ceea ce privește biodiversitatea, spre exemplu. Foarte bine că sunt lupi și urși în Alpi, dar dacă îți trimiți copilul la școală și se întâlnește în drum spre școală nas în nas cu un urs sau cu un lup, evident că o să râdeți mai puțin. Chiar, vrede, chiar vrem uh, lupi și urși în libertate în Alpi? Sau dorim mai degrabă să-i păstrăm pe oameni în aceste zone? și apoi să ne gândim uh, la cei care lucrează în uh, exploatările agricole și a căror viață este îngreunată. A fost un coleg mai devreme care vorbea despre reglementarea râurilor de munte. Păi vă invit să veniți la noi în vizită. După, ce, după câteva zile de ploaie, dacă nu sunt gestionate râurile, se ajunge imediat la inundație. Și atunci ne bucurăm atunci când se fac amenajări, diguri și așa mai departe. Trebuie să existe o reglementare în privința acestor râuri. Trebuie ca fluxul acestor râuri să fie uh, reglate, de fapt. Iar în ceea ce privește zăpada artificială, în Alpi, uh, din punct de vedere economic, fără zăpadă artificială, nu s-ar fi putut organiza um, viața stațiunilor de schi iarna. Pentru că astfel um, se sporește și afluxul turiștilor. Mulțumesc, doamna Grostet. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt deputată tocmai dintr-o circumscripție care acoperă toți alpii francezi, motiv pentru care sunt extrem de sensibilă la acest subiect. Și mă bucur pentru faptul că Comisia Europeană se interesează de dezvoltarea zonei alpine, zonă care are un potențial extraordinar, atât din punct de vedere al uh, turismului, a agriculturii, creșterii animalelor și economic. Acum, în ceea ce privește turismul durabil și dezvoltarea acestuia, aceasta poate merge mână în mână cu dezvoltarea ecosistemelor, a biotopurilor, dezvoltarea regiunilor alpine. Unele de, regiuni alpine sunt foarte puțin populate, iar perspectivele economice ale acestor regiuni sunt foarte slabe. Și nu trebuie să uităm acest lucru. Eu mi-aș dori să se facă, să se pomenească mai mult turismul în acest aviz. Știu prea bine că nu este de resortul nostru, al comisiei noastre, com, ă, turismul, însă potențialul de mediu și peisager al acestor regiuni poate fi folosit pentru în scopuri ă, care să avantajeze turismul. Atunci când uh, la considerentul 1 se vorbește despre respectarea dezvoltării durabile și așa mai departe, păi suntem cu toții de acordul în această privință, dar nici nu trebuie să ne opunem dezvoltării turismului. Și mă gândesc aici în primul și în primul rând la stațiunile de schi, care au un potențial economic foarte mare, cu condiția existenței zăpezii. Cam cu trei ani în urmă am adoptat un text în privința studiilor de impact de mediu, în care se prevedeau niște dispoziții atât de dure și de stricte, încât au constituit o uriașă frână în dezvoltarea infrastructurilor din aceste stațiuni de schi. Țin să atrag atenția că dezvoltarea turismului se poate face uh, respectând mediul înconjurător, dar să nu uităm că dezvoltarea este extrem de importantă. S-a vorbit despre infrastructura Lyon-Torino. În Alpi, circulația camioanelor reprezintă o uriașă problemă și tocmai de aceea s-a lansat acest proiect de uh, tunel care să lege Lyon și Torino, prin care s-ar soluționa această problemă și care ar uh, apăra și calitatea vieții și de mediu din aceste văi de munte. Deci uh, nu mai fiți atât de categorici în anumite privințe, ci nuanțați. Mulțumesc. Domnul Peter le are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că, iată, în sfârșit, suntem conștienți de faptul că este nevoie de a adopta o strategie comună integrată iar această strategie ar trebui folosită pentru a uh, creiona abordarea noastră uh, în ceea ce privește regiunile de munte, care sunt unele dintre cele mai uh, sensibile la nivel european și care au nevoie de o mm, atenție specială. M-am bucurat să laud pe domnul Dorfman vorbind despre oameni, pentru că pe oameni ar trebui să ne concentrăm. Câți oameni locuiesc în regiunile alpine? Opțiunile economice și posibilitățile sunt diferite în aceste regiuni față de posibilitățile din, de la câmpie. Trebuie să ne asigurăm că se acordă mai multă atenție soartei oamenilor din, această, din aceste zone. Trebuie să planificăm și să ne coordonăm toate activitățile, atât la nivel național cât și nivel european în această privință. Și cred că este o ocazie foarte bună de a face mai multe în domeniul dezvoltării durabile. În regiunea alpină putem realmente demonstra cât de puternici suntem. Putem folosi uh, concepte integrate putem avea o strategie care să ia în calcul turismul, energia, agricultura, economia și alte mm, sectoare importante. Am auzit multe comentarii bune și mi se pare că avizul este unul care întrunește acordul nostru. Mulțumesc la finele acestei dezbateri. După comentariile formulate, aș da cuvântul comisiei pentru a afla și care este poziția acestei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să mulțumesc înainte de toate raportoarei dumneavoastră și vă, vă promit să fiu foarte succint. Salutăm faptul că se afirmă încă din uh, preambul că mediul înconjurător are un caracter transversal și că toate uh, sectoarele sunt vizate de protecția mediului. În ceea ce privește alinatul 2, comitetul director care a pregătit această strategie pentru regiunea Alpilor și care lucrează de câțiva ani intens pe această chestiune, a dorit să uh, creioneze o strategie care să meargă mult mai departe decât uh, țările din regiunea Alpilor, până în Bavaria, până în Liguria. E vorba despre o zonă foarte vastă vizată de această strategie. Deci, alineatul 2 ar putea să fie mai amplu, ca să acopere mai bine realitatea. aceste regiuni foarte uh, dense din punct de vedere al populației, München, uh, Lyon, Milano, sunt uh, noduri pentru activitatea economică și au un potențial economic, deci, foarte mare. Ar trebui, deci, să se nuanțeze puțin acest alineat, alineatul 2. De altfel, nici nu suntem întru totul siguri că această regiune uh, nu va spori chiar mai mult. În Franța a fost lansată de curând o reformă teritorială și regiunile Auvergne și Burgonia ar, ar, ar putea și ele să fie alipite unei uh, zone alpine fără să aibă neapărat munți. E posibil să se facă economii uh, ecologice foarte mari prin asigurarea unei mai bune conectivități ecologice. Acum, la alineatul 4, noi considerăm că din punct de vedere al e vorba de sectorul mediului, dar la 6, 7 și 8 nu mai e vorba doar despre schimbările climatice ci se vizează probleme care merg dincolo de schimbările climatice. Deci atunci uh, și um, <clears throat> alineatul 4 ar trebui să fie formulat într-o măsură mai extinsă care să cuprindă tot. Am să dau cuvântul acum uh, colegului de la DGMV, care și el are să vă facă câteva observații în din punctul de vedere al propriei sale direcții generale. Vă mulțumesc. Un comentariu foarte succint pe unul din subiectele principale ale acestei dezbateri și care se regăsește la alineatul 7. E vorba de faptul că zonele protejate reprezintă un laborator referința la zonele protejate este foarte bună, se face trimitere și la strategie Însă acest uh, laborator de propunere și experimentare mm, ar putea să inducă oarecum în eroare această sintagmă. Într-adevăr, ar trebui reformulată aceasta. Un scurt comentariu și în privința unei uh, utilității unei trimiteri la Convenția Alpină. Probabil că știți, Convenția Alpină acoperă aproape toate țările din strategie și Monaco face parte din convenție, dar nu face parte din strategie. Iar Uniunea Europeană este o parte contractantă a Convenției Alpine și a anumitor protocoale acestei convenții. Și iar această convenție reprezintă un cadru juridic foarte solid pentru activitățile pe care le vom desfășura în cadrul strategiei și asta în toate sectoarele. În, gândiți-vă la ă, protocolul privind transporturile din Convenția Alpină. Deci reprezintă o platformă foarte solidă pentru cooperare în care au fost uh, dezvoltate, elaborate o serie de documente care vor fi foarte utile pentru strategie. Convenția este pomenită și în rezoluția Parlamentului din 23 mai 2013, în care se subliniază nevoia de a alinia uh, strategia alpină la Convenția alpină. Deci ar trebui să se facă o trimitere la Convenția alpină pentru dezvoltarea ulterioară a strategiei alpine mai ales în ceea ce privește integrarea aspectelor de mediu în această strategie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da încă o dată cuvântul raportoarei, permiteți-mi să vă reamintesc calendarul. Termenul limită de depunere amendamentelor 23 februarie, votul în regii în iunie. 15 și 16 februarie, iar vot în plenar urmează să fie confirmat. Doamnă Brian, aveți cuvântul. Grazie președinte, grazie a tutti i colleghi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor și comisiei din GMB pentru observații și sugestii, toate foarte utile. Vreau să clarific uh, un prim punct, pentru că, după cum am spus, n-am avut suficient spațiu la dispoziție și atunci n-am putut explica foarte bine uh, lucrurile. Deci, poate ați înțeles greșit uh, o idee a mea. Deci trebuie să fim atenți că atât din punct de vedere demografic, economic și de mediu, uh, noi ne ocupăm în acest aviz de zone foarte diferite între ele. Și am vrut să concentrez atenția asupra zonelor muntoase, dar nu trebuie să uităm că în această regiune, macro-regiune alpină, uh, avem și zone urbanizate. De exemplu, în ce privește utilizarea solului. Și domnul Dorfman uh, se referea la regiunea de unde provine domnia sa. Da, sunt de acord, nu trebuie impuse reguli prea constrângătoare celor care uh, locuiesc la munte, pentru că după aia obținem uh, rezultatul invers. Trebuie să menținem, să, trebuie să reușim să menținem populația acolo la munte. Dar efectele Uh, utilizării solului în oraș sunt foarte diferite decât utilizarea, cele ale utilizării solului la uh, munte. Genoa, de exemplu, Genova, de unde vin eu, sunt uh, acolo se produc inundații pentru că nu se gestionează bine pădurile, bazinele hidrografice și pe altă parte și pentru că se utilizează excesiv solul Uh, se cimentează prea, prea mult. Deci trebuie să scriem mai clar, trebuie să formulăm mai clar acest document, pentru că unele politici care sunt bune pentru orașe nu sunt bune pentru zonele muntoase. Deci aici trebuie să încercăm să îmbunătățim textul și să clarificăm lucrurile. Eu n-am, eu n-am vrut să impun nimic, dar știu foarte bine că persoanele care trăiesc la munte au mari dificultăți N-am vrut să spun așa ceva, dar n-am avut uh, spațiu suficient la dispoziție ca să-mi explic bine uh, poziția. Sigur, trebuie să mizăm pe activități durabile, sustenabile. La fel și în ce privește zonele protejate. N-am vrut deloc să spun că trebuie să uh, facem noi parcuri, să nu, să nu uh, luăm, să nu ținem cont de faptul că sunt date care spun că acolo unde parcurile funcționează bine, crește și turismul. Deci, uh, bun, avantaje economice. Foarte bine, dacă nu dorim cuvântul laborator, sunt de acord să reformulăm, dar din punct de vedere al turismului și faptului că bunele practici uh, își arată efectul cu implicarea populației, dacă nu spunem acest lucru, înseamnă că nu vorbim de bune practici. Deci, sigur, vom reformula, dar asta era sensul uh, expresiei mele. În legătură cu investițiile, sunt de acord cu ce spune Comisia. Investițiile trebuie făcute pentru adaptarea schimbărilor climatice, poate e prea puțin. Uh, tot ce ține de mediu e transversal. În ce privește investițiile, eu vreau să spun că Mă refeream la un plan pentru macro-regiune care să invite toți actorii să investească în uh, protecția mediului, dar în mod coordonat. De la fondurile structurale, eventualmente alte fonduri, proiectele europene care pot apărea, un plan de acțiune, de exemplu planul Juncker, care, bani care să fie utilizați uh, în acest sens, cu crearea unor noi uh, locuri de muncă ecologice. Cred că am acoperit toate observațiile. Bun, termenul pentru depunerea amendamentelor este săptămâna viitoare. Să vedem uh, care vor fi amendamentele, apoi vom face reuniune cu toți raportorii din umbră. Eu oricum am disponibilitate maximă pentru a găsi un consens. Mulțumesc! Now we can, uh... Mulțumesc foarte mult și acum vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul de progres în ceea ce privește energiile regenerabile și am să încep prin a da imediat cuvântul raportoarei noastre, doamna Mariana Petir, în așa fel încât să ne prezinte părerea sa uh, referitor la acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, astăzi am posibilitatea să vă prezint avizul Comisiei ENVI în ceea ce privește energiile regenerabile și progresul înregistrat în acest domeniu. Pentru, e un aviz uh, pentru Comisia Inter. Însă, de la bun început, aș dori să vă informez asupra uh, faptului că avem aici o competență partajată referitor la raportul de progres pe energii regenerabile, competență partajată între INTRE și ENVI. Și vreau să-i mulțumesc domnului președinte la VIA, care a solicitat aplicarea uh, regulii 54 din regulamentul de procedură, care să, să fie aplicabilă deci acestui aviz, în așa fel încât să avem o poziție echivalentă cu cea a Comisiei ITRE pe acest subiect. Având în vedere că încă nu s-a ajuns la un acord pe acest punct, raportul acesta conține doar 1500 de caractere, deci este limitat și nu poate acoperi toate chestiunile pe care eu aș fi vrut să le includ în text. În acest raport m-am concentrat în mod exclusiv pe chestiuni care țin de competențele comisiei noastre Uh, printre care și economia circulară. Energiile regenerabile reprezintă o parte din politicile de mediu și energetice ale Uniunii Europene și uh, au drept scop la uh, atingerea obiectivelor fixate pentru această politică. Directiva referitoare la energie regenerabile cuprinde și ținte obligatorii de, uh, spre exemplu, cum ar fi 20% din consumul total de energie până în 2020 și 10% din energiile utilizate pentru transporturi. E vorba de ținte obligatorii care au fost definite pentru perioada până în 2020 și sunt obligatorii la nivel național. Și vreau să mă concentrez pe importanța realizării acestor uh, obiective în materie de uh, energii regenerabile și asta până în 2020, atât la nivel european cât și la nivel de state membre. Nu uitați nici uh, acordul cadru uh, obținut anul trecut la conferința de la Paris. Raportul Comisiei demonstrează că s-au înregistrat progrese în uh, atingerea acestor obiective. Ca și raportor, eu sunt de părere că, raportul, că aceste progrese pot fi și mai uh, însemnate și statele membre ar trebui să fie încurajate să ia măsurile suplimentare necesare în acest sens. Cred că este important să subliniem că noi trebuie să utilizăm aceste surse de energie regenerabilă care țin seama de dimensiunea de mediu și care să țină seama de asemenea și de diferitele regiuni geografice, uh, în așa fel încât să nu perturbăm mediul înconjurător. Trebuie să utilizăm acele tehnologii care au cel mai mic impact asupra mediului înconjurător. Spre exemplu, în sectorul transporturilor, uh, producția de combustibili lichizi, uh, Comisia, în acest sens, s-a exprimat îngrijorarea asupra uh, faptului că prea puține progrese au fost înregistrate în acest domeniu. E clar că avem nevoie de o viziune strategică clară în uh, acest sector de activitate, industria care se ocupă cu uh, combustibilele uh, bio, uh, biologice lichide. Ar trebui să încurajăm acest sector și trebuie să ne asigurăm că acesta nu va avea un efect negativ asupra felului în care sunt utilizate terenurile. De asemenea, cred eu că noi trebuie să analizăm și să îmbunătățim uh, criteriile de durabilitate utilizate în momentul de față și eventual am putea să includem și, alte bio, și alți biocombustibili, eventual biomasă, biogaz în uh, lista de uh, combustibili utilizați din energii regenerabile și ar trebui să extindem această listă și să nu pierdem în vedere nici conceptul de economie circulară și în documentul său Comisia a insistat asupra faptului că e nevoie de o adevărată sinergie între diferitele politici și putem să obținem acest lucru, mai ales în momentul în care vorbim despre deșeuri, agricultură, comerț internațional, uh, biocombustibil. După cum spuneam, prin lungimea sa, textul acesta este destul de limitat și, din punctul meu de vedere, nu acoperă toate aceste subiecte. Uh, eu însă n-am să depun câteva amendamente, spre exemplu un apel lansat statelor membre pentru a coopera în așa fel încât să redistribuie în mod uh, corect um, țintele așa cum au fost ele fixate la nivel uh, național prin energia referitoare la, uh, prin directiva referitoare la energii regenerabile. Așa că, dragi colegi, vă rog să analizați acest uh, raport. Uh, putem depune amendamente până pe 22 februarie și împreună cu uh, raportorii din Umbra am să analizez toate aceste amendamente în așa fel încât să ajungem la un text asupra căruia putem fi cu toții de acord. Mulțumesc, doamna Wisniewska. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru faptul că a pregătit acest text Uh, până la finalul anului 2020 va trebui să fie atins anumite obiective. Ne mai rămân mai puțin de 5 ani. Așa că am speranța că vom reuși să atingem această țintă de 20% de energie regenerabile. Ia, sunt poate niște țări care au dificultăți în continuare și nu se apropie de această țintă, însă cred eu că mare parte din obiectivele fixate vor fi și realizate. E vorba de o perioadă de timp care ne va permite să tragem învățăminte, învățăminte de viitor. Uh, Există state membre care au un adevărat potențial în materie de energie regenerabile. Au uh, uh, soare foarte mult sau suflă vântul foarte puternic. Alte țări au alte avantaje, spre exemplu la nivel geotermic. Așa că lansez un apel statelor membre, în așa fel încât acestea să utilizeze toate posibilitățile pe care le au la dispoziție, plecând de la situația lor geografică și climatică, în așa fel încât uh, să fie în măsură să aibă un impact cât mai limitat cu putință asupra mediului. Această abordare trebuie să reprezinte o bază de lucru pentru a putea elabora viitoarele noastre politici în domeniu. Statele membre trebuie să utilizeze cât mai mult cu putință posibilitățile pe care le au la dispoziție. Nu le putem impune niște obiective pe care nu vor fi în măsură să le atingă. Trebuie să ne permitem să aibă suficientă marjă de manevră în așa fel încât să poată să lucreze cu acele surse de energie regenerabile care există și care de multe ori sunt prea puțin utilizate, cum ar fi, spre exemplu, geotermia sau uh, um, energia fluxului și refluxului uh, maritim. Apoi, S-a vorbit de asemenea și de un prag de 10% de energie regenerabilă în domeniul transporturilor. Ați vorbit despre biocarburanți. Astăzi de ajungem la un prag de 5%. Trebuie să ne amintim faptul că situația economică actuală uh, nu e neapărat favorabilă biocarburanților, mai ales uh, din cauza faptului că petrolul este foarte ieftin. Și știm că acestea sunt consecințele crizei economice, care în continuare se mai resimt. De aceea, deocamdată, trebuie să, fim, să dăm dovadă de calm, în loc să ne precipităm și să adoptăm niște măsuri care s-ar putea să dea rezultate negative pe viitor. Grazie Presidente. Innanzitutto voglio... Domnule președinte, în vreau să felicit raportarea pentru un document foarte bun pe care l-a prezentat și cred că energiile regenerabile trebuie să afle în centrul dezbaterii privitoare la politica de energie și clima Uniunii Europene. Ele sunt importante pentru atingerea obiectivelor uh, conferinței de la Paris E foarte bine că în proiectul de aviz uh, raportarea a invitat statele membre care au făcut progrese mai lente în vederea obiectivului 2020 să facă mai mult uh, și cu mai multe stimulente. E foarte bine că a invitat statele membre să prioritizeze energiile regenerabile cu uh, un impact cât mai redus asupra mediului și a biodiversității care a amintit că sunt necesare mai mari eforturi ca sectorul transporturilor să atingă obiectivul de 10% cota de energie regenerabile. Deci, uh, foarte bine a făcut colega, dar cred că <clears throat> putem îmbunătăți textul cu niște propuneri, de exemplu, pentru a atinge obiectivele 2020, uh, un model energetic bazat pe energie regenerabile, statele membre trebuie să utilizeze la maximum oportunitățile oferite de mecanismele de cooperare prevăzute de directiva energiilor regenerabile și deci să semneze noi acorduri. O mai mare cooperare a statelor membre ar fi, fără îndoială, o garanție a unei furnizări eficiente a energiei din uh, surse regenerabile trebuie subliniat uh, mai mult, cred eu, că o mai mare susținere pentru cercetare și dezvoltare în domeniul energetic constituie cheia pentru o tranziție energetică corectă și pentru a consolida rolul de lider uh, tehnologic al Uniunii Europene cu soluții mai eficiente pentru energii regenerabile de nouă generație. În plus, Trebuie să punem accentul pe faptul că energiile regenerabile nu sunt importante doar pentru mediu, ci și pentru îmbunătățirea securității aprovizionare cu energie a Uniunii Europene și reducerea costurilor de import cu beneficii pentru consumatori. Sectorul energiilor regenerabile va deveni tot mai important pentru competitivitate, creștere, crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană, pentru combaterea gravei probleme a sărăciei energetice și și, uh, inclusiv în vederea noi directive pentru energie regenerabile pentru 2020-2030, ar fi important să dezvoltăm metode de finanțare pentru dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile. Asta nu doar tot timpul pe spezele consumatorilor. Că la ora actuală ei sunt uh, majorii uh, finanț- finanțatori ai energiei regenerabile. Uh, sigur că împreună cu grupul meu vom depune amendamente. Sunt convins că vom uh, găsi calea de mijloc cu raportoarea care a făcut o muncă foarte bună. Mulțumesc! Mulțumim și ție și acum un uh, Selimovici. Thank you very much, Chair. I would like to start with... Mulțumesc foarte mult. Aș dori mai întâi să o felicit pe doamna raportor pentru acest text foarte concis Um, a reușit să integreze foarte multe idei, deși uh, lungimea textului nu permite să acopere toate ideile pe care își dorea să le acopere. E clar că energiile regenerabile reprezintă unul dintre obiectivele noastre fundamentale. Mai mult decât atât, trebuie să îndeplinim și obiectivele fixate la conferința de la Paris. Și, de asemenea, avem și anumite ținte fixate în politicile de mediu ale Uniunii Europene. Noi suntem de părere că putem să depunem și mai multe eforturi. E loc și de mai bine și suntem îngrijorați în perspectiva neatingerii acestei ținte de 10% de utilizare energiei regenerabile în domeniul transporturilor. Sectorul transporturilor este unul dintre acele sectoare imense care a dus la o sporire a emisiilor de gaze cu efect de seră în ultimii ani. E singurul sector care, în ciuda crizei economice, a sporit numărul de emisii. De aceea credem noi că realizarea acestei ținte fixate pentru utilizarea energiilor regenerabile în domeniul transporturilor reprezintă una dintre componentele majore ale politicilor energetice și de mediu ale Uniunii Europene. Și în acest sens vrem să subliniem această idee și în, uh, vom veni în mod clar cu amendamente care vor merge în această direcție. Și vreau să mulțumesc încă o dată doamnei uh, raportor pentru felul în care a redactat acest raport foarte concis. Mulțumesc! Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset raportöörille hänen työstä. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc, domnule raportor, pentru munca realizată până în prezent. Acum, având în vedere că vorbim despre climă, poate că ar trebui să um, încercăm să avem o perspectivă și dincolo de uh, 2020. N-ar trebui să ne fie teamă de anumite elemente. E clar, avem acordul de la conferința de la Paris – și asta trebuie să ne permită să înaintăm, să facem progrese către un mediu cât mai curat, cu cât mai puține emisii de CO2. Nu trebuie să uităm nici eficiența energetică. Noi folosim deocamdată 46% din energie pentru încălzire și climatizare. Iar astăzi nu utilizăm suficiente surse de energie regenerabilă. Procentul este foarte mic. Deși observăm că uh, posibilitățile sunt în uh, foarte numeroase. Aceste energii regenerabile reprezintă o adevărată alternativă care nu trebuie să fie uitată. Uh, Anul acesta, 26% din electricitate o să trebuiască să fie produsă uh, tocmai datorită energiilor regenerabile care sunt disponibile în natură, energia eoliană, energia solară. E adevărat că pentru energia solară avem nevoie de metale rare, pe care nu le avem pe teritoriul Uniunii Europene și clar că în acest sens suntem într-o situație dificilă. Uh, dar există eforturi de cercetare, de dezvoltare ce pot fi făcute pentru a găsi soluții alternative. Europa e capabilă de acest lucru. Până în 2020 o să trebuiască să ajungem la un prag de 10% energie regenerabile în domeniul transporturilor. Și mare parte din acestea trebuie să fie bazate pe biocarburanți și obiectivul acesta de 10% e foarte îndepărtat, suntem departe de a-l atinge. Și dacă începem să facem cu adevărat eforturi, poate că într-adevăr vom reuși să producem biocarburanți. Suntem în măsură să facem acest lucru Eventual am putea utiliza anumite deșeuri industriale care nu sunt fructificate de industrie și care ar putea fi redirecționate pentru a produce biocarburanți. Apoi, putem utiliza, spre exemplu, deșeuri uh, care se provină din, uh, din uh, produse alimentare neutilizate pentru a produce biogaz Biogazul acesta este 100% regenerabil. Vreau să subliniez acest lucru pentru că vorbim mult despre biocarburanță, însă mai sunt și alte posibilități. Apoi, emisiile de carbon. De asemenea, acestea pot fi utilizate pentru a obține energie. Și aceste eforturi trebuie să fie în continuare desfășurate. Calea este lungă în fața noastră și trebuie să profităm de toate aceste posibilități uh, oferite de energia regenera- energiile regenerabile, trebuie să facem toate progresele tehnologice necesare și cred eu că, în fond și la urma urmei, rezultatul final va fi unul extrem de pozitiv și avantajos pentru că ne va permite să creăm locuri de muncă, să creăm bogăție și va fi ceva bun și pentru viitoarele generații în Europa și nu numai. Iată, doamna raportor, care era părerea noastră, suntem gata să continuăm cooperarea cu dumneavoastră și noi vom depune niște amendamente în așa fel încât poziția noastră comună să fie cât mai completă cu putință. Mulțumesc, doamna Auken. Ja, tak, herr Formel. Det her er jo et meget vigtigt område. For... Mulțumesc, domnule președinte. E un domeniu extrem de important. Este un punct deosebit de uh, crucial în momentul în care vorbim de convergență energetică și nu trebuie să uităm faptul următor dacă investim eforturi doar în biomasă, vom fi într-o situație destul de proastă, pentru că biomasa e o resursă destul de limitată. foarte important pentru ecosisteme în general. Biomasa afectează ecosistemele și dacă e să ne gândim la biomasă ca și energie durabilă, trebuie să ne gândim de unde vine această biomasă. Deci e clar că nu putem contesta faptul că sectorul transporturilor trebuie să-și îndeplinească uh, țintele fixate numai prin utilizarea biogazului sau a biomasei. Uh, Există anumite limite în ceea ce privește felul în care anumite surse de energie pot fi utilizate și înainte ca acestea să poată fi etichetate ca și energie regenerabilă. Toate posibilitățile care există la dispoziția noastră ar putea să fie utilizate în sinergie pentru a crea o o uniune energetică, dar aceasta reprezintă doar o parte din soluții. Uh, noi trebuie să analizăm uh, o gamă întreagă, o gamă foarte largă de posibilități pentru sectorul transporturilor, însă trebuie să realizăm în mod corect și nu doar să ne focalizăm pe biomasă. Deci aș vrea să uh, abordăm uh, anumite chestiuni care sunt importante din punct de vedere al mediului și aș dori de asemenea să analizăm și cifrele, pentru că multe cifre circulă în momentul în care vorbim despre uh, energie regenerabilă și anumite autorități au făcut niște calcule. Utilizarea tradițională a energiei bazate pe surse fosile, cum ar fi gazul natural sau chiar și energia nucleară, beneficiază de mult mai multe subsidii și finanțare decât energia regenerabilă. Și asta trebuie luat în considerare. Deci trebuie să avem o adevărată strategie de investiții în acest sens. Pentru că agenda, așa cum este de lucru, așa cum este ea redactată în momentul de față, nu subliniază îndeajuns faptul că uh, posibilitățile de finanțare sunt destul de limitate. Uh, deci noi trebuie să analizăm întreaga gamă uh, de uh, elemente care intră în joc. Um, consecințele asupra mediului, costurile, înainte de a lua anumite decizii, dar înainte de a hotărâ că trebuie să ne focalizăm pe biomasă sau pe biocarburanți. Trebuie să analizăm lucrurile în mod corect, să ne vedem, spre exemplu, uh, deșeurile care provin din produse alimentare, ce nu au fost utilizate, dacă acestea pot uh, reprezenta o contribuție importantă în acest sens. Și evident că uh, trebuie să evităm o abordare strict economică care să țină seama doar de interese economice în momentul în care vorbim despre energii regenerabile. Dacă vom face acest lucru, atunci ar putea să ne aflăm într-o situație periculoasă. Mulțumesc, care cuvântul doamna Köstinger. Äh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu, uh, doamne raportoare, pentru un aviz foarte bun și e o temă extrem de importantă. Vorba de energia din surse regenerabile. Antevorbitoarea mea a vorbit despre biomasă. Bun. Anul trecut, la Parlamentul European, am lansat o strategie pentru silvicultură care prevedea utilizarea biomasei lemnoase Asta a spus că biomasa e limitată, dar eu spun că poate fi substituită, se poate produce. Deci, eu cred că mulți silvicultori în Europa sunt angajați în direcția sustenabilității, durabilității pădurilor noastre. Se ocupă de gestionarea pădurilor, astfel încât și această materie primă, biomasa, putem spune că e durabilă noi vom depune amendamente la acest aviz, ținând cont de obiectivele energiei regenerabile care trebuie și realizate, obținute. Unele state, sigur, au uh, mai multe avantaje din plecare. Unele au mai multe resurse hidrografice, altele mai multe resurse eoliene. În fine, trebuie ținut cont de aceste diferențe atunci când se vorbește despre sursele de energie regenerabilă. Silvicultura, repet, are un rol important de jucat și poate să-și aducă contribuția și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Beren. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întreb, raportarea încă mai este aici? nu o pot vedea de aici de unde stau. Da. Bine, mulțumesc. Da, este sigur. Cred că trebuie să avem puțin grijă în privința biomasei. Da, e regenerabilă, însă poate am putea accelera lucrurile decât uh, să așteptăm creșterea copacilor. În Regatul Unit se importă la scară industrială, paleți lemnoși din Statele Unite. Și cred că aici avem o problemă în legătură cu nevoia de niște criterii de sustenabilitate în ce privește paleții de lemn, pentru că e posibil să o facem în mod sustenabil, durabil, dar e posibil și invers. Și nu avem nevoie de criterii de sustenabilitate în ce privește acești paleți de lemn, pentru că ei sunt uh, cel mai important component al energiei regenerabile în Uniunea Europeană și va continua să crească utilizarea lor așa cum se vede la ora actuală și să avem grijă, cred eu, să nu apară mai multe probleme decât avantaje până la urmă. Deci e, da, nevoie de criterii de sustenabilitate în uh, acest domeniu. Poate să stabilim și un plafon, un punct pe care să nu putem depăși, însă dacă ar trebui să introducem în întreaga Uniune Europeană sistemul de captare și stocare a carbonului, asta ar putea permite un plafon uh, mai înalt. Și cred că mai este și posibilitatea ca paleții de lemn să reprezinte doar o perioadă de tranziție, poate pentru următorii 10, 15, 20 de ani. Însă să nu fie o soluție pe termen lung. Deci trebuie să Eh, ne gândim întotdeauna la un rol de tranziție în criterii de sustenabilitate și introducerea tehnologiei CEC pentru ca aceasta să își realizeze de plinul potențial. Deci captarea și stocarea carbonului, apoi utilizarea lemnului în cascadă. Aici eh, încă nu s-a ajuns la un acord, dar trebuie să ne gândim că sunt unii care utilizează resurse lemnoase și pur și simplu sunt scandalizat de, de, de, de cantitățile pe care le utilizăm și le ardem noi. Gândim, să ne gândim la lupta împotriva schimbărilor climatice. Putem construi multe lucruri din lemn și atunci cu atât mai mult capturăm carbonul. E bine să utilizăm lemnul pentru clădiri, dar aderea sa centrale e poate o soluție în cel mai bun caz de tranziție. Mulțumesc, următorul vorbitor. Domnul Lize, mulțumesc, domnule, raport, uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportare pentru proiectul de raport. Uh, cred că e clar că energiile regenerabile pentru protecția mediului joacă un rol foarte important. Dar și în ce privește independența surselor de energie, importului de energie a Uniunii Europene, Chiar ieri seară am auzit o declarație a unui analist care a spus că iată scade prețul petrolului și e de văzut dacă regenerabilele vor juca un rol important sau nu, că nu trebuie să ne gândim doar la prețul petrolului, până la urmă. Depinde și de așteptările fiecăruia sunt noile tehnologii acum pe piață, e un semnal că piața pleacă de la ipoteza că regenerabilele vor juca un rol din ce în ce mai mare. Până acum directiva actuală a avut uh, succes, se poate spune, în ce privește obiectivele. Putem vedea că au existat însă aici colo și probleme. Hmm. De exemplu, în ce privește uh, strategia 2020, dar nu se știe ce se va întâmpla după aceea în ce privește temeiul juridic, dar sunt obiective care trebuie realizate până în 2020. Noi împreună cu Comisia vom fi foarte atenți pentru ca statele membre să respecte cu adevărat uh, obiectivele asumate, angajamentele asumate. Avem și o directivă europeană Însă nu este suficient nivelul colaborării transfrontaliere în Europa. Deci există regiuni unde colaborarea nu funcționează foarte bine. Sunt și diferențe între acestea. Prețurile pentru aprovizionare, rețelele trebuie utilizate mai bine, colaborarea trebuie să fie mult mai bună. Și după 2020 ce se va întâmpla? Bun, am avut uh, succes, haideți să spunem, dar uh, trebuie să vedem uh, ce facem mai departe. Consiliul European a hotărât să nu existe obiective naționale obligatorii. Bun. Îmi pare rău, dar acum noi trebuie să fim preocupați ca în viitoarele săptămâni să găsim o soluție ca totuși să realizăm obiectivele noastre, pentru că Comisia și Consiliul au uh, fixat uh, acest uh, punct de 27% obligatoriu, dar nu se știe cum se va realiza acest obiectiv. Cred că a fost o eroare din partea celor două instituții. Ar fi trebuit să se gândească mai întâi cum putem să realizăm obiectivul înainte de a-l stabili. Trebuie să dezvoltăm o metodă pentru a putea realiza acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Screc. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, mislim da je izvesteljica u... Domnul Scrlec, mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest document se ocupă cu un subiect foarte important. Trebuie să subliniem potențialul regional în energiile regenerabile. Dar trebuie susținut cu investiții, pentru că dacă nu, impactul este negativ asupra opiniei publice și asupra economiei. Dacă, de exemplu, costurile de construcție pentru noile centrale cu energie regenerabilă, uh, costurile sunt prea mari. Dar mă îngrijorează ceva care nu este neapărat în legătură cu acest raport, și anume Eurostat recent a publicat date conform cărora 9 din 28 state membre au uh, realizat deja obiectivele stabilite pentru 2020. Am trebuit să vedem uh, cum anume au obținut Eurostat aceste date, pentru că e un număr uh, mare de state care sunt învestișate ca fiind de succes și există și raportul Ecofin din 2014, care spune totuși că ele sunt tocmai cele care nu au fost în stare să atingă respectivele obiective. Și se pune întrebarea dacă vor putea să-și realizeze obiectivele măcar până în 2020. Deci aș vrea și eu să știu cum a obținut Eurostat aceste date, pentru că cred că e de necrezut că au crescut uh, procentajele până la 4-5%. Nu cred că e posibil așa ceva. Trebuie să trecem în revistă aceste cifre ca să nu aibă un impact advers. Sau uh, am putea spune că gata, acum am stabilit obiective, am realizat obiective și putem investi din nou în uh, uh combustibil fosil. Mulțumesc, domnule Fielner. Mulțumesc. Suedia e o țară destul de bizară. Cred că cea mai mare întindere de păduri în Europa, dar nu stăteau lucrurile așa. Acum 50 de ani era, era o țară complet despădurită, dar am adoptat noi politici și acum avem din nou păduri. Și suntem sensibili atunci când prieteni și colegi din alte părți ale Europei Mm, încă de acum o mie de ani nu mai au păduri și încă n-au reușit să se, să reîmpăduiască teritoriul și totuși ne spun nouă cum să facem. Totuși, cred că trebuie mai multă moderație. Am două exemple. Deci, întrebarea ar fi cum să utilizăm lemnul, pădurile. Credem că o economie planificată cu politicienii care să decide ce lucru e cea mai bună soluție sau proprietarii pădurilor sunt cei, cei care trebuie să decide cum să-și utilizeze propriile resurse? În al doilea rând, criteriul de sustenabilitate, da, e foarte important să avem așa ceva. Dar nu avem așa ceva pentru petrol, gaz, combustibil fosil. Și deși, sigur, iubim uh, Eh, energiile regenerabile, lemnul, dar eh, cu atât eh, mai constrângătoare le facem, cu atât mai puțin competitive vor fi ele față de combustibilii fosili. Cea mai dură soluție, cea mai severă soluție ar fi să înlocuim cea mai proastă opțiune pentru climat cu um, combustibilul durabil, cu combustibili din energie regenerabilă, cu criteriul de sustenabilitate mult prea sever. Cred că uh, Suedia și Letonia au niște obiective foarte uh, ambițioase și văd că nu suntem nici așa mulțumiți. Vrem din ce în ce mai mult să reducem masiv uh, impozitele pentru energie regenerabilă, dar în ultima vreme a trebuit totuși să creștem din nou aceste taxe și uh, încă foarte mult, deoarece Comisia a spus că nu dacă reducem uh, impozitele, înseamnă ajutoare de stat pentru energia regenerabilă. E foarte greu de explicat asta publicului. Am intrat pe pagina de internet a Comisiei cu ajutoarele de stat și acolo spune că se poate utiliza soluția ajutoarelor de stat pentru a susține lupta împotriva schimbărilor climatice. Însă, iată, oamenii văd că crește factura la energie, tocmai cei care au ales energiile regenerabile factura crește dramatic pentru că Uniunea Europeană a decis că trebuie să impozităm uh, foarte mult energiile regenerabile. Vreau să au și o explicație din partea Comisiei, pentru că uh, vom reuși să uh, trecem dincolo de 52%, dacă ne dorim 100% energie regenerabile, trebuie să putem utiliza toate opțiunile pe care le avem la dispoziție. Și Comisia Europeană nu poate să ne pună bețe în roate în calea noastră spre o, so- o societate cu 100% energie regenerabilă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Balso. este uh, în, în această discuție contează calitatea și nu cantitatea, cred eu. Și am un comentariu în legătură cu calitatea acestui document și Uh, să mă refer la un indicator. Când vorbim de biocarburant după 2020, perioada după 2020 și perspectivele după această perioadă. Textul spune că trebuie să promovăm biocarburanții de cea a doua sau a treia generație din alge, de exemplu și nu cele de primă generație. Bazate pe biomasă și e foarte important pentru că se fac presiuni uh, din partea unor lobby-uri, din partea uh, uh, fabricanților de bioetanol. De exemplu, în Ungaria, în 2015, capacitatea unei singure centrale a fost sporită Mai întâi s-a dorit construirea sa în Croația, dar investitorii americani au construit-o în Ungaria. Vorbim de un milion de tone de eh, porumb utilizate eh, de această nouă centrală. Și e un exemplu periculos. Pentru că dacă calculăm prețurile la combustibil, nu trebuie să ne bazăm metoda de calcul pe 30 de dolari. Suntem, util, suntem obișnuiți să avem un preț de 144 de dolari nu știu ce se va întâmpla după 2020. Dacă suntem de acord cu utilizarea acestui tip de carburant și vor crește prețurile, atunci uh, fermierii își vor vinde produsele pentru producție de carburant, de combustibili și nu de alimente. Deci e foarte important să ne gândim exact ce, se, ce s-ar putea întâmpla după 2020 cu toate aceste uh, surse de uh, energie. Deci să ne concentrăm pe produse de generația a doua și a treia și să limităm uh, utilizarea uh, furajelor. Mulțumesc și acum domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că uh, este un uh, document uh, foarte detaliat, ca și cum ar fi deja un, un, un raport și sunt recunoscător raportoarei și cred că a pus foarte bine accentul pe coerență și pe detaliu. Până în 2020 au mai rămas mai puțin de 5 ani și avem nevoie de obiective noi și ambițioase privitoare la energiile regenerabile. Știu, sunt tot felul de zvonuri, inclusiv în Parlamentul nostru, în această epocă de recesie, după, de recesiune, după conferința de la Paris, avem nevoie de obiective clare. Uh, să nu se adâncească diferențele între statele membre. Dacă vedem statisticile, putem să ne dăm seama că rezultatele și politicile sunt foarte diferite și aș dori să vedem mai multe fonduri pentru investiții în regenerabile, în agricultură, pentru că agricultura utilizează 2% din energie, din resurse de energie în Uniunea Europeană. E uh, un procent foarte mic față de alte sectoare. Însă potențialul pentru producerea de energie regenerabilă a acestui sector încă este insuficient exploatat și situația e foarte diferită de la stat la stat și o măsură suplimentară pentru a atinge obiectivele de regenerabile ar fi să utilizăm uh, mai mult toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în cazul politicii agricole comune pentru a menține producția și utilizarea regenerabilor în uh, agricultură, utilizarea de alimente, silvicultură. Mulțumesc! Mulțumesc acum Comisia, pentru că au fost, au fost adresate câteva întrebări, cred. The Commission have some problems? <laughs> Thank you, I'm sorry, was my hearing. Da, probleme cu uh, microfonul, cred. Bună dimineața, comisie. îi face mare plăcere că poate, fi, poate participa la această primă dezbatere și așteptăm cu interes următorii pași, că să vedem care vor fi și amendamentele anunțate aici. Noi considerăm că conferința COP21 de la Paris este o bază politică pentru un nou efort de a decarboniza economia europeană în general. După cum știm, Uniunea Europeană a fost lider în aceste eforturi și e important să ne menținem rolul de lider global în acest domeniu și în acest context, Uniunea Energetică va însemna o, o transformare fundamentală a sistemului energetic european, inclusiv o dezvoltare fără precedent a surselor de energie regenerabilă pentru a atinge obiectivele ambițioase în cadrul uh, pentru climă și politice energetice pentru 2030, după cum s-a și spus aici, inclusiv cu un uh, nivel de obiectiv obligatoriu de măcar 27% cu energie regenerabilă în consumul final de energie Trebuie să trecem de la, situații, la o situație de obiective naționale la obiective generale la nivelul Uniunii Europene pentru 2030. Asta înseamnă noi ocazii pentru furnizorii majori de energie ca să investească mult mai mult în regenerabile în Uniunea Europeană, sigur, cu condiția ca statele membre să pună în aplicare politici naționale care să protejeze investițiile ceea ce e foarte important în acest moment, să atragă și uh, investițiile atât de necesare. Asta însemnând că e nevoie atât de uh, angajamente uh, clare din partea statelor membre pentru un mai bun mic de energie, dar de asemenea și de un cadru de reglementare stabil și predictibil la nivel național cu limitarea costului măsurilor de susținere. Comisia, după cum știți, spre sfârșitul anului va publica un pachet pentru energiile regenerabile cu o revizuire directivei pentru a ne aduce și noi contribuția la scopurile ambițioase și o politică privitoare la sustenabilitatea bioenergiei, care s-a menționat atât de mult în această dimineață, în ce privește obiectivele 2020 și realizarea lor, vedem că actualul cadru pentru regenerabil a fost un instrument eficient ca Uniunea Europeană și statele membre să-și realizeze, acest, să realizeze aceste obiective. Ultimele cifre de care dispunem arată că astăzi dispunem de o cotă de 16% regenerabile în uh, consumul nostru final energetic, ceea ce reprezintă aproximativ 27,5% de energie în electricitate, aproape 18% în încălzire și răcire și 6% în transporturi. După cum s-a și menționat astăzi de aici. Da, sectorul transporturilor a rămas cam în urmă, dar e un nivel bun de progres, ceea ce se reflectă și în uh, performanțele la nivelul statelor membre. No, se pare că deja și-au îndeplinit astăzi obiectivele pentru 2020, deci uh, iată, cu anticipație și vedem alte trei state membre care foarte rapid uh, vor obține probabil aceste rezultate și vor atinge obiectivele încă din acest an. Restul statelor membre fac progrese Bune, deși este un grup care ne îngrijorează de 6-8 state care trebuie să facă eforturi sporite ca să atingă aceste obiective naționale obligatorii. Deci e nevoie de eforturi decisive din partea acestor state membre. Un comentariu, dacă mi îngăduiți, la alineatul 6 al proiectului de aviz. Noi considerăm că un criteriu de sustenabilitate pentru toate sursele de energie regenerabilă ar fi de luat în considerare ca să, dar nu pentru toată gama de surse de energie regenerabile. După cum știți, uh, fie că e vorba de proiecte cu energie eoliană, geotermică, uh, Deja există o directivă privitoare la evaluarea de impact de mediu și alte, alte legi uh, în dreptul european și producția de biomasă poate fi asociată unui număr de mm, impactul, impacte de mediu directe și indirecte. Și de aceea noua directivă a regenerabilor a stabilit un set de criterii de sustenabilitate pentru biocarburanți revizuit Uh, cu puțin timp în urmă. Și pentru strategia uh, în vederea Uniunii Energetice Europene, Comisia își dorește o nouă politică pentru biocarburant și biomasă, ca parte a unui nou pachet care va să pe sfârșitul anului, bazându-ne pe experiența câștigată în utilizarea criteriilor existente de sustenabilitate pentru biocarburanți și de asemenea vom vedea care sunt sinergiile cu inițiative politice viitoare, de exemplu partajarea eforturilor și noua decizie LULUCF. Deci e nevoie de abordare pragmatică aici. Uh, am, am vrut să vă atrag atenția, cu asta vă mulțumesc și așteptăm acum uh, viitoare discuții privitoare la amendamente și la raportul, așa cum vă arătai în final. Mulțumesc! Mulțumesc. Suntem în întâlnire. Nu știu dacă raportarea mai dorește să ia cuvântul. Nu, foarte bine. Vă mai spun doar că termenul pentru depunerea amendamentelor e 24 februarie, votul la EVI va avea loc pe 26 februarie. Acum trecem la următorul punct, și anume etichetarea eficienței energetice și dau Dau cuvântul domnului Patricelu. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, pe 25 februarie anul trecut, Comisia Europeană a anunțat în cadrul strategiei, cadrul privitoare la schimbările climatice, o reexaminare a directivei privitoare la etichetarea energetică. Etichetarea energetică este un instrument util cu impact pozitiv asupra mediului, pentru că permite consumatorilor să <coughs> compare eficiența energetică a produselor și, și le permite să ia decizii de cumpărare eficiente. Propunerea e bazată pe articolul 194 al tratatului, care, după cum se știe, stabilește temeiul juridic pentru măsurile în materie de energie și prevede transformarea fostei directive într-un regulament cu scopul de a simplifica conținutul normativ și de a garanta o aplicare uniformă a normelor în toate statele membre. Cădea de raportor pentru aviz, eu salut munca de până acum Comisiei și a Consiliului și plecând de la aceasta, voi elabora un text compus din 12 amendamente pentru a acoperi temele cele mai sensibile și importante ale propunerii, eh, plecând de la reclasificare până la baza de date. Amendamentul 1. Considerentul 1 cu primul amendament, fiind de acord cu necesitatea de a menține actuala scală cromatică a etichetei de la verde la roșu pentru a informa adecvat consumatorii privitor la eficiența energetică a produselor. Repet importanța clasificării cu litere de la A la G. Pentru că e considerată deosebit de eficientă și fiabilă de către cetățeni și consumatori. pentru produsele unde se aplică directiva ecodesign, nu există posibilitatea ca aceste bunuri să se situeze în clasele D, E, F, G. Ar fi însă bine să evităm să arătăm aceste clase pe etichete ca să nu inducem în eroare consumatorul. Amendamentul 2, considerentul 11. Contrar celor propuse de comisie, care crede că uh, trebuie făcut toate la 10 ani o reclasificare a claselor de eficiență energetică, eu cred că ar fi mai bine să facem o reclasificare atunci când se uh, elaborează, se fabrică produse mai eficiente. De aceea, cu al doilea amendament, doresc că, uh, să scot în evidență faptul că această reclasificare nu trebuie efectuată pe baza unui parametru temporar fix, ci să depindă de exigențele dictate de probe științifice și de caracteristicile tehnice specifice ale produselor. Mai ales, uh, cred eu, reclasificarea este indispensabilă atunci când uh, Eh, cele două clase mai înalte sunt uh, uh, conțin prea multe produse. Dar oricum, asta cu, pe baza unor studii științifice sectoriale făcute de comisie. Aici, uh, spre deosebire de ce sugerează comisia, spune că reclasificarea trebuie să Uh, lase cele două clase superioare fără prea multe produse, dar nu să le videze complet ca să nu trimitem un mesaj complet uh, uh, un mesaj greșit consumatorilor, care dacă vede care dacă văd că primele două clase sunt vide, atunci ar putea închipui că nu există pe piață uh, produse de calitate. Amendamentul 3, considerent 16. Sunt, sunt de acord cu necesitatea unei baze de date pentru a facilita controlul conformității produsului. Asta de etichetele informative ale producătorilor. nu se consider informațiile privitoare la conformitatea produsului ar trebui să poată fi transmise nu doar pe cale electronică, cum se prevede în propunere, ci și pe hârtie și trebuie menținute de către comisie ca să evităm situații de spionaj industrial sau încălcare a secretului comercial. Amendamentul 4, considerentul 20. Comisia prevede posibilitatea de a se elabora o listă indicativă a produselor conectate la energie, pentru care în viitor s-ar putea crea o etichetă energetică. Deci Comisia crede că ar fi bine să utilizăm valoarea consum energetic absolut ca fiind parametrul de revizuire a etichetelor. Cred că termenul ăsta nu este clar și poate induce în eroare. Deci în amendamentul 4 eu propun să eliminăm termenul absolut. Amendamentul 5 propunerea comisiei identific anumite produse la care nu s-ar aplica regulamentul. Aici, cu amendamentul numărul 5, doresc să conferim o definiție pozitivă scopului regulamentului, identificând produsele cărora îi se aplică și să menționăm doar mai apoi produsele excluse. Amendamentul 6, articolul 2.11a, definiții printre diversele definiții specifice ale Comisiei, în articolul 2 lipsește cea a eficienței energetice. Și eu cred că e bine să, prin amendamentul 6, să introducem și eficiența la, eh, și eh, definiția eficienței energetice în conformitate cu directiva 27 pe 2012. Acum amendamentul 7, articolul 3, alineatul 1D, obligațiile furnizorilor, cu, prin acest amendament uh, Ehm, spun că e bine să creăm un format standard prin care furnizorul să introducă în baza de date a comisiei informațiile necesare pentru crearea unui model de produs și comercializarea sa. Amenatul 8 și 9, articolul 13, amenatul 2, obligațiile distribuitorului dincolo de propunerea comisiei care prevede ca mm, ă, ă, distribuitorii să tipărească eticheta, eu cred că trebuie permisă downloadarea de pe internet. Articolul 11 Documentul 10, articolul 7. Etichete și reclasificare. În propunerea Comisiei se prevede să se lase libere clasele A și B pentru a stimula producătorii uh, în direcția inovării. Cred că nu e, o bun, nu e o bună propunere pentru consumator, care ar putea fi uh, dezorientat și uh, să nu mai fie stimulat să cumpere, crezând că acest produs nu mai este eficient. Eu consider că frecvența reclasificării nu poate fi prevăzută pentru că depinde de produse și atunci trebuie subordonată unor studii pregătitoare și evaluări ale progreselor tehnico-științifice făcute pentru fiecare produs. Amendatul 12, articolul 8, bază de date, consider că trebuie să simplificăm uh, situația mm urilor și obligațiile lor și prin acest ultim amendament cred că e util ca furnizorii să uh, poată introduce informațiile cerute în baza de date, atât în format electronic cât și pe hârtie. Acestea sunt principalele puncte ale propunerii mele. Acum, sigur, dumneavoastră puteți face amendamente în, până în 25 februarie, este termenul prevăzut după ce mai avem câteva săptămâni pentru a negocia cu celelalte grupuri politice, eventuale amendamente de compromis. Și sperăm să ajungem la o pe, cu o propunere care să convine tuturor, la, să ajungem la votul din 18 aprilie. Sunt convins că datorită dezbaterii de azi și sugestiilor dumneavoastră de amendamente vom reuși să contribuim la activitatea Comisiei ITRE pentru a îmbunătăți un eficient util cum este etichetarea energetică, atât pentru operatori cât și pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bonafe! Mulțumesc! Mulțumesc domnului Patricello. Raportul să un bun punct de plecare ca și comisia să-și exprime avizul față de angajamentele de la COP21 și obiectivele de climă ale Uniunii Europene, despre care tocmai am vorbit, promovarea unor obiective cât mai ambițioase și pentru eficiența energetică este una din prioritățile noastre în continuare. De aceea cred că trebuie să vedem pozitiv, cu ochi buni, revizuirea directivei etichetării energetice, care dorește mai multă eficiență pentru un instrument foarte util pentru Europa, și anume această etichetare energetică. Zicem deci bine să trecem de la o directivă la un regulament pentru mai bună uniformitate în aplicarea normelor referitoare la etichetare în toate statele membre. Pentru că eficiența etichetării energetice ca instrument uh, concret la îndemână tuturor e demonstrată de date care ne arată că a avut un rol din ce în ce mai mare, pe de o parte, pentru a orienta alegerea consumatorilor uh, în a cumpăra obiect, uh, obiecte care uh, economisesc energie și, pe de altă parte, un stimulent pentru produse din ce în ce mai eficiente energetic. Deci, acest potențial trebuie exploatat în continuare și trebuie ca și consumatorii să beneficieze de mai multă claritate și eu cred că e bine să reintroducem o reclasificare, o scară pentru toate produsele, de la A la G, să nu mai avem A+, A++, și așa mai departe. Însă trebuie revizuite câteva elemente importante și să le acordăm mai mult atenție în comisia noastră ENVI le citesc succint, deci să fie mai coerent regulamentul cu cadrul global al eficienței energetice, Raportorul bine a făcut să, explicită, să expliciteze definiția eficienței energetice, raportul între performanța produselor și consumul energetic. Apoi ca activitatea autorităților de uh, supraveghere să fie mai eficientă și să repetăm uh, faptul că trebuie făcute teste pentru a verifica conformitatea produsului cu eticheta, să garantăm uh, uh, calitatea produselor, ci să și premiem, să răsplătim produsele corecte, care respectă eticheta. Și trebuie să interzicem expres proiectarea lor produse care își doresc fraudarea supravegherii, că am mai văzut asemenea fenomene. Apoi trebuie să intervenim mai punctual și pragmatic în legătură cu reclasificarea, o temă destul de delicată a regulamentului dacă dorim într-adevăr să stimulăm eficiența energetică. În textul Comisiei nu prea se intră în detaliu. Se face referire la actele delegate, dar raportorul bine a făcut ca încă din regulament să spună că trebuie mecanisme clare și inteligente ca să menținem etichetarea și scara pe înțelesul consumatorilor și să garantăm și industriei stabilitatea necesară ca să facă investiții majore pentru a promova progresul tehnologic. Dați-mi voie să mai spun ceva. Uniunea Europeană trebuie să ajungă la o etichetare privitoare la utilizarea eficientă a resurselor. Cred că nu prea dă dovadă de curaj Comisia aici cu acest regulament. Mi-aș dori ca și Comisia Envi în vederea discuțiilor privitoare la economia circulară, să trimită un semnal uh, puternic aici și măcar în informațiile suplimentare trebuie să figureze criterii cu explicitarea caracteristicilor privitoare la posibilitatea de a repara produsele și apoi conținutul lor în materie de material, uh, material reciclat și renovabil. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Duncan. Thank you very much, Mr. Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că, până la urmă, Comisia este victima propriului său succes. Pentru că acum oamenii chiar uh, beneficiază dintr-o etichetare simplă și uh, cred că acum riscul de a introduce două scări de valoare care să nu mai fie folosite este demn de luat în seamă. Dar, uh, dincolo de acest amănunt, mi se pare un text bun. Mulțumesc, doamnă Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportorilor care au făcut o treabă foarte bună. Este foarte bine să existe etichetare energetică, pentru că aceasta informează consumatorii în privința alegerilor pe care le au de făcut. E clar că am devenit mult mai eficienți din această privință. Gândiți-vă la aparatele A++, dar adevărul e că atunci când sunt mult prea multe aparate A++, e clar că trebuie făcută o reclasificare. Da, cred că propunerea comisiei poate fi ușor îmbunătățită. Poate nu e strălucit să cer o reclasificare doar la 10 ani și nu și în mai puțin timp, e atunci când este nevoie de noi litere și atunci când trebuie reevaluată fiecare clasă în parte. Dar, dincolo de acest lucru, sunt de acord și cu clasele de produse. O mașină de spălat care e folosită foarte mult Ehm, poate face mai mult uh, obiectul unor uh, progrese tehnologice până la urmă. Într-adevăr, dacă dispar aceste clase, s-ar putea ca pur și simplu consumatorii să tragă concluzia că nu mai există uh, aparate suficient de bune. Cred că în continuare consumatorii trebuie să poată alege între produse mai bune sau mai puțin bune. În ceea ce privește baza de date, da, e o idee bună strângerea de date suplimentare în privința aparatului, dar să nu uităm drepturile de proprietate intelectuală și încălcarea acestora, legea concurenței, există informații confidențiale care trebuie apărate. Deci uh, tot atâtea subiecte mm, care trebuie să se bucure de atenție în cadrul acestei propuneri. În ceea ce privește retailerii, uh, inițiativa este bună, Acum uh, există unele întreprinderi mai mici care încearcă să se adapteze la legislație, deci trebuie să asigurăm un, un sistem la care să se poată adapta până la urmă toată lumea. <clears throat> Raportoarea a vorbit despre un dispozitiv pozitiv sau negativ un, uh, o listă pozitivă înseamnă practic etichetarea tuturor aparatelor. Dar încă o dată salut această activitate. Mulțumesc, doamna Conecna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că etichetarea energetică este o contribuție foarte bună la economiile generale de energie și protejează rezervele naționale, protejează mediul înconjurător și ne ajută să ne îndeplinim obiectivele de mediu. Însă, aceste etichete ar trebui să meargă mână în mână cu dispozițiile ecoproiectării, pentru că doar astfel vom putea uh, ajunge la un impact pozitiv în privința comportamentului consumatorilor și al um, producătorilor. În privința proiectului, uh, eu salut efortul făcut pentru a clarifica definițiile, însă, pe de altă parte, extinderea definiției produsului um, care folosește energie, la, deci extinderea la produs sau serviciu, nu mi se pare bună. Există și uh, Uh, repetiții și încălcări, spre exemplu, definiți, nu, nu apare niciun fel uh, o definiție a sistemelor energetice. Ar trebui ca aceste aspecte să fie lămurite și asta în toate actele legislative. Nu sunt de acord cu partea din propunere care spune că acordarea de stimulente ar trebui să fie admisibilă doar dacă aparatele respective fac parte din clasa energetică cea mai uh, ridicată. Eu vin din regiunea Ostrava, care s-a confruntat cu uh, o poluare foarte gravă în ultimii mai mulți zeci de ani. Din 2017 Um, această dispoziție ar duce la complicații foarte mari, mai ales pentru unitățile care se bazează pe combustie de gaz. Pompele de căldură sau uh, sistemele de combustie pe gaz uh, ar fi impactate foarte negativ în uh, regiuni precum cea a mea. Apoi, scara se bazează pe progresele tehnologice și aceasta ar trebui revizuită doar în conformitate cu ritmul în care avansează tehnologia. Cu alte cuvinte, reclasificarea ar trebui făcută doar dacă există progres tehnologic. Cred că cu toții suntem de acord în această privință, nu e nevoie de reclasificare într-o perioadă anume. Progresul tehnologic este atât de rapid încât nu se poate stabili, prestabili o dată pentru reclasificare. Eu cred că e bine că uh, i-am învățat pe consumatorii europeni în privința etichetelor și însemnătății acestea, acestora, iar dacă aducem prea multe schimbări, nu o să facem decât să-i inducem în, uh, să-i zăpăcim și ca aceștia să nu mai ia practic în uh, serios această etichetare. Mulțumesc, doamna Rivazi. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului raportor pentru aviz. Dragi colegi, țin să mulțumesc înainte de toate comisiei pentru propunerea de regulament, pentru că este nevoie de o revizuire. Și o astfel de revizuire trebuie să fie ambițioasă. Da, ă, propunerea este o bază de lucru bună și e foarte bine că e vorba de un regulament, pentru că astfel se va aplica peste tot în aceeași măsură. Date fiind evoluția etichetelor energetice, adevărul este că consumatorii nu prea mai știu ce să cumpere. Și acest lucru e demonstrat și de studii când cineva vrea să cumpere o mașină de spălat și se gândește că A plus e cea mai bună mașină, se înșală pentru că, de fapt, mașina cea mai bună este A plus plus plus. Și apoi consumatorii sunt și manipulați. Noi, ecologiștii, am dorit ca uh, între fostele și noile etichete coabitarea să fie cât mai scurtă cu putință pentru a evita dezinformarea. Și apoi, în ceea ce privește etichetarea, cred că va trebui să se facă o informare foarte serioasă a consumatorilor. Dacă clasele A și B vor rămâne goale și consumatorii nu sunt informați, aiurea. Dacă li se spune foarte clar ce era înainte A, acum devine C, atunci oamenii o să înțeleagă. Dacă Cred că uh, golirea claselor A și B va încuraja inovația. Colegul Patricel a înțeles foarte bine acest lucru, iar avizul său merge în direcția cea bună din punctul nostru de vedere. Avem totuși câteva mici observații. La amendamentul 4 a scos uh, ideea de consum absolut. Permiteți-mi să revin asupra acesteia. Acest consum absolut este important atâta timp cât dorim să se limiteze consumul de energie electrică. Dacă scoatem consumul absolut, atunci unii care și-au cumpărat un dita mai ecranul uh, de televiziune și și-au luat uh, uh unul din categoria A, comparativ cu un uh, televizor uh, foarte mic din categoria C, va consuma mult mai multă energie. Trebuie să evităm supraconsumul, să nu încurajăm pe uh, consumatori să cumpere produse energivore. Eu cred că această idee de consum absolut ar trebui reintrodusă. În ceea ce privește baza de date, vă felicit. Eu sunt uh, uh, uh, membră la ITRE și uh, sunt cu atât mai conștientă de importanța accesului la această bază de date. Spuneți că producătorii să își poată trimite datele pe hârtie din cauza piratării, spionajului economic și așa mai departe. Dar dacă e vor, dar piratajul și spionajul există indiferent dacă e vorba de informații pe hârtie sau informații electronice. s-ar putea ca la, modul, la momentul înregistrării să apară greșeli și mai mari dacă se face doar pe hârtie. Eu cred că o înregistrare electronică ar fi foarte bună. Când spuneți că e un argument uh, în privința sarcinii administrative pentru IMM-uri. Ei bine, producătorii de aparate electrocasnice nu sunt niște IMM-uri, sunt dita mai uh, firmele, dita mai întreprinderile care au suficiente mijloace Spuneați că aceasta trebuie, această propunere trebuie extinsă la toate aparatura uh, electrică. Nu știu, poate ar trebui introdus un nou articol, dar calculatoare, imprimante, scanere, smartphone, toate acestea ar trebui să facă și ele obiectul uh, acestei, acestui uh, document, precum și convertorii electrici. pentru că mulți europeni încă se mai încălzesc cu calorifere electrice, care ușor, ușor îi aduc la sapă de lemn. Utilizarea acestor calorifere electrice se face la scară foarte mare. Mai sunt câteva amendamente, nu multe, dar cred că putem să îmbunătățim această propunere care deja este bună la bază. Mulțumesc, domnul Pericini. Ringrazio anche il relatore. Mulțumesc și mulțumesc și raportorului și comisiei pentru ce a făcut până acum. Eu plec de la constatarea că în ultimii ani am asistat la introducerea de noi categorii de produse, toate în categoriile înalte ale scării, ceea ce a creat confuzie în rândurile consumatorilor. Și, practic, a golit de sens uh, acest instrument uh, care dădea consumatorului posibilitatea de a compara consumul de energie ale pro a produselor și stimula producătorii să uh, producă obiecte mai eficiente. Deci, dacă ideea ar fi să stimuleze uh, piața pentru produse mai eficiente, trebuie menținute clasele energetice mai înalte, puțin populate. Asta ar fi ideea noastră, ca să stimulăm crearea unor produse de excelență și consumul uh, energetic să devină pasiv sau, mă rog, cât mai apropiat de zero. Deci, vedem cu bun propunerea Comisiei pentru o nouă bază de date pentru produse, deoarece considerăm că ar fi util să cerem producătorilor să insereze și informațiile privitoare la caracterul reciclabil al produselor și instrucțiunile de demontare a produsului ca să fie reparat sau reciclat ceea ce ar, fi, ar face mai dificilă obsolescența programată și ar facilita dezvoltarea economiei circulare, reducând deșeurile și ar favoriza crearea de locuri de muncă verzi în sectorul reutilizării. Aici ar fi utilă și o aducere la zi a directivei privitoare la ecocompatibilitate prin includerea mai multor produse. Mai spun că noi credem că e fundamental să facem o evaluare a energiei absolute consumate de produs în întregul său ciclu de viață. Că un produs nu trebuie să fie doar eficient, și să consume puțină energie în general. De ce e important să vedem care este totalul energiei consumate. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Lise. Mulțumesc, domnul Lise. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportorilor a căror propunere o sprijin în mare parte, trebuie făcută o astfel de reclasificare, pentru că situația actuală a devenit de-a dreptul absurdă, să nici nu mai existe A, B, C și așa mai departe la anumite aparaturi, ci doar A++ sau A+. plus în ceea ce privește propunerea golirii primelor două clase, A și B, poate că n-ar fi o idee chiar așa de rea. Cel mai bun produs să poată face parte din cel mai bun produs de pe piață, să aibă dreptul de a beneficia de etichetă cu A. nu ne mai putem lipsi de electronică, dar e greu pentru anumite întreprinderi mici să imprime aceste etichete um, suficient de vizibile și așa mai departe. Pentru că vânzătorul trebuie să afișeze aceste etichete în magazin și o prezentare vizibilă nu e întotdeauna ușor de făcut în toate magazinele. Acum, în ceea ce privește perioadele de reclasificare, am înțeles că peste o săptămână totul va fi reclasificat. Deci, de fapt, într-o săptămână tot sistemul se va fi schimbat. Mă întreb dacă acest termen nu e mult prea scurt. Retailerii propun o perioadă de coabitare între fostele etichete și noile etichete. Poate și asta ar fi exagerat, dar pe de altă parte și uh, să li se spună oamenilor, vânzătorilor, aveți doar o săptămână la dispoziție pentru a le schimba, este mult prea drastic. Poate ar trebui să uh, aibă la dispoziție o lună. Pe de altă parte, în ceea ce privește pictogramele, poate că aceasta ar fi o soluție și n-ar mai fi nevoie să se mai imprime etichete în toate limbile, ci doar cu pictograme. Acum, în ceea ce privește iluminatul, totul uh, depinde ce fel de de bec folosești. Dacă este pe LED sau bec cu incandescență. Da, cred că acest text mai poate fi un pic îmbunătățit. Doamna Grostet, vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să îi mulțumesc raportorului. Etichetarea energetică este foarte importantă uh, și consumatorul s-a obișnuit cu această etichetare, pentru că astfel uh, este încurajat să folosească produse um, care folosesc puțin curent electric dar, dar pe de altă parte și uh, încurajează întreprinderile să investească în um, producerea de um, noi echipamente care folosesc puțin cu curent electric. E bine să existe o simplificare, dar aceasta nu ar trebui să, să descurajeze investițiile în cercetare și dezvoltare. Simplificarea claselor A, G pleacă de la un principiu foarte sănătos și bun. Însă, ă, golirea categoriilor A și B face ca un produs care înainte era A să se găsească deodată în clasa C sau chiar D. Ori când se va întâmpla acest lucru, consumatorii nu or să mai înțeleagă nimic. Gândiți-vă la cineva care și-a cumpărat cu, câțiva, cu câteva luni în urmă o nouă centrală electrică. E vorba de o investiție destul de serioasă pe care o faci pentru câțiva ani. Consumatorul și-a alesese o centrală din categoria A și se trezește că de pe zi pe alta aceasta face parte din categoria C. Și asta poate să-l dea peste cap deci e problematic, trebuie să avem grijă, să nu cumva să îi împingem pe consumatori într-un, într-o totală neînțelegere și descurajare. În ceea ce privește baza de date europeană, eu sunt pentru. Sunt multe state membre în care există astfel de, da, de baze de date, deci nu asta e problema. Dar Alte state membre încă nu sunt gata, ori să le impunem să participe la această bază de date europene, înainte ca ele să fi uh, creat bază de date naționale, mi se pare că pune căruța înaintea boilor. Și apoi nici nu mi se pare indispensabil să divulgi uh, informații pentru că totuși uh, competitivitatea întreprinderilor noastre trebuie să fie apărată, iar informațiile confidențiale trebuie apărate de asemenea informațiile legate de uh, fabricarea și identitatea unui produs. Cam asta aveam de spus, poate voi trimite și ceva amendamente. Mulțumesc, comisia are cuvântul. Vă rog pe scurt, dacă se poate. Suntem presați de timp. Mulțumesc. Permiteți-mi să răspund uh, succint. Dar au, făcut multe, au fost făcute multe observații. Țin să mulțumesc raportorului și, în general, comisiei pentru sprijinirea um, celor două principii, uh, uh, cele două idei principale ale acestei propuneri. Doamna Bonafe a vorbit despre testare și importanța testării pentru a aceasta face obiectul acestei regulament, dar nu doar al acestui regulament, ci a unui pachet de regulamente. Vrem să ne asigurăm că uh, sistemul nu poate fi abuzat. Doamna Meissner a vorbit despre proiectarea bazei de date. Patentele sunt, uh, brevetele sunt publice. Deci aici n-ar fi o problemă, însă problema confidențialității pe care a evocat-o și doamna Grostet este foarte importantă. Noi propunem ca informațiile confidențiale de astăzi să rămână confidențiale. În propunerea comisiei nu se mișcă limita între confidențial și neconfidențial și cred că e important aceasta în ceea ce privește uh, secretul industrial. În ceea ce privește IMM-urile și baza de date, comentariul doamnei Meissner și al raportorului, suntem de acord, este nevoie de un sistem care să fie bun și pentru IMM-uri. Însă nu credem că ideea notificărilor pe hârtie este cea mai bună. Noi nu credem că s-ar simplifica astfel viața IMM-urilor și, din potrivă, credem că ar, pentru comisie ar reprezenta o sarcină administrativă mult mai mare. În Statele Unite, IMM-urile pot delega unei părți terțe posibilitatea de a înștiința în numele lor Um, toate aceste informații și e vorba de o parte terță care e specializată în astfel de chestiuni. Poate că ar trebui să mai explicităm această opțiune și în propunerea noastră. Poate ar fi o soluție pentru... Um, însă, încă o dată, ideea înștiințărilor, notificărilor pe hârtie nu ne place. În ceea ce privește clasele superioare, <clears throat> E vorba de o chestiune la care trebuie găsit un echilibru, pe de o parte, între stimularea uh, produselor eficiente și, pe de altă parte, o nevoie mult prea frecventă de reclasificare. Comisia a propus ca cele două clase să fie golite pentru ca producătorii să poată beneficia de uh, rezultatele progresului tehnic înainte de reclasificare. Dacă nu am avea 20% de produse în categoria A și um, astfel uh, și nevoia de reclasificare <clears throat> ar apărea mai repede pentru că s-ar umple mai repede categoria A. La, la fel i-aș răspunde și domnului Lise, care a vorbit despre perioada Uh, de care au, uh, în care pot uh, retailerii să schimbe etichetele. Noi am propus o săptămână, iarăși e vorba de a găsi un echilibru între povara asupra retailerului și nevoia de a evita confuzia în rândul consumatorilor, pentru că într-un magazin o să ai niște etichete, în alt magazin alte etichete trebuie să existe o campanie de comunicare extrem de clară, tocmai pentru a evita confuzia în rândul consumatorilor. În ceea ce privește caloriferele electrice, Comisia a făcut o propunere care să le includă și pe acestea, însă nu am reușit să ajungem la o um, poziție comună în comitet. Uh, Noi am propus o scară unică, însă mai rămâne de văzut. Domnul Liza, ați vorbit și despre etichetarea becurilor. Mă rog, nu etichetarea becurilor uh, însele, ci etichetarea iluminatului. Da, um, luăm în calcul și această chestiune, mai ales în ceea ce privește regulamentul privind ilumina, corpurile de iluminat. Și așa sper că am răspuns tuturor întrebărilor formulate până acum, doamnă președinte. Mulțumesc, dau cuvântul domnului raportor, dacă aveți ceva de adăugat. Nici no. Da, aggiungere okay. con Thank il timer sul... Nu, nu am nimic de adăugat decât uh, termenul de dis... pentru amendamente 25 și apoi vom avea dezbaterea. Calendarul este următorul. Depunerea amendamentelor 25 februarie la, or, la prânz, vot în comisie 26 aprilie, vot în ITRE 24 mai. Vă mulțumesc! Și puteți trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu domnul Uri, director executiv al EFSA. Întrevedere care face parte din uh, dialogul uh, obișnuit al Parlamentului cu EFSA. Aveți cuvântul. Honorable mult, doamna președinte, și mulțumesc și Parlamentului pentru această invitație și această posibilitate de a avea un schimb de opinii pe un subiect pe care îl considerăm foarte important pentru cetățeni, și anume siguranța alimentară și siguranța plantelor și animalelor și a mediului. În declarația mea aș dori să acoper doar pe scurt uh, aceste trei subiecte pentru a clarifica încă o dată rolul EFSA. Apoi mă voi referi pe scurt la ceea ce am realizat, câteva exemple de realizări în ultimul an. Și la final mă voi referi la provocări și oportunități și domeniile în care vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră ca și membrii Parlamentului. Mai întâi, rolul EFSA figurează în regulamentul inițial de procedură și noi suntem un organism științific pentru a asigura securitatea alimentară și sub această umbrelă acoperim trei misiuni. Mai întâi, cea mai importantă misiune este să venim cu o uh, consiliere științifică pentru a evalua riscurile. Deci, consiliem Comisia Europeană, consiliem statele membre, Parlamentul, în ceea ce privește diferitele riscuri în lanțul alimentar. A doua misiune reprezintă comunicarea în ceea ce privește riscurile în lanțul alimentar. Deci, avem această misiune nu numai de evaluare, ci și de comunicare către public în general și către mass media. Și în al treilea rând, cea de-a treia misiune principală a noastră reprezintă cooperarea. Cooperarea, ceea ce care este, figurează în regulamentul de bază și face parte chiar din ADN-ul nostru de bază. Și vrem să cooperăm cu statele membre și cu agențiile uh, similare care se află în statele membre și cu organismele care există la nivel internațional. Acum, cum organizăm această muncă? Avem 470 de oameni care lucrează în uh, agenția noastră și cooperăm și cu o rețea întreagă de peste 1500 de oameni peste tot în lume. Deci oameni de știință din statele membre. Astfel organizăm uh, o, în jur de 1000 de întâlniri pe an, dintre care 20% nu sunt întâlniri la nivel în, în, într-o clădire, într-un birou, ci sunt organizate prin videoconferință. Și putem spune că EFSA a realizat 4.000 de contribuții de natură științifică uh, ce au putut fi astfel utilizate. Și putem spune că e vorba de o organizație solidă, de încredere, care poate produce consiliere științifică excelentă, care nu e întotdeauna uh, acceptată, însă acest lucru face parte din dezbaterea științifică, face parte din felul în care organizăm politicile noastre științifice. Acum, dacă îmi permiteți câteva exemple, domenii în care noi credem că în 2015 am contribuit și la munca dumneavoastră, printre altele. Gradul de răspundere în momentul în care apar anumite situații de urgență. Ei bine, în acest domeniu, EFSA a venit cu uh, Uh, diferite contribuții în ceea ce privește bolile pentru anumite plante, plante, spre exemplu, cum a fost uh, axilera fastidioasă în sudul Italiei, care a reprezentat o amenințare deosebit de importantă și am venit cu un aviz științific în ceea ce vrește riscul acestei boli, uh, care sunt plantele ce pot fi afectate și care ar putea fi diferitele opțiuni de tratament. Un al doilea exemplu la care aș dori să mă refer reprezintă B Health, și anume sănătatea albinelor. Și în acest sens am venit cu uh, aviz științific în ceea ce privește riscurile cu care se confruntă albinele și sănătatea acestora și am uh, consiliat statele membre în mod multidisciplinar, în așa fel încât să existe o abordare holistică, exhaustivă. Pentru că supraviețuirea acestor albine este un element vital. Și un ultim exemplu e vorba de rezistența antimicrobiană. Și în acest sens există un risc major, comisia noastră știe foarte bine acest lucru, un risc pentru sănătatea omenească. Și ESA, împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente și cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul uh, Bolilor, am colectat date, am analizat datele și am venit cu dovezi pentru a putea evalua riscul și pentru a fi în măsură să luptăm împotriva acestui flagel și anume rezistența antimicrobiană. Acum, dacă e să ne orientăm înspre viitor, să vedem în următorii ani care va fi misiunea ESA și care sunt provocările și oportunitățile, aș vrea să menționez trei astfel de provocări, dar și oportunități. Una fiind, trebuie să întărim evaluarea, capacitățile de evaluare a riscului la nivel uh, de Uniune Europeană. Sistemul, așa cum a fost desemnat de dumneavoastră, de Parlament, de Consiliu, ne-a permis să ne organizăm, să avem acea bază științifică de încredere, să putem uh, uh dispune de experți din partea statelor membre. Din punctul meu de vedere, este o organizație o, o, foarte inteligentă, a, uh, care se adaptează rapid, un sistem modern. Dar e vorba și de un sistem care are anumite fragilități, pentru că noi depindem de disponibilitatea experților din partea organizațiilor din uh, statelor membre. Și ce observăm acum, în moment de, momente de criză economică, observăm că partenerii noștri în statele membre sunt de asemenea și sub anumite presiuni, presiuni bugetare și nu mai sunt gata, așa cum erau înainte, acum 10 ani de zile, să sprijine financiar personalul care va lucra și va dedica timp uh, activităților ESA. Dar ei, de fapt, nu lucrează pentru EFSA, ci lucrează pentru proiectul european. Și deci avem nevoie de sprijin în circumscrițiile noastre electorale, în statele membre, pentru a ne asigura că există uh, disponibilitate pentru a face evaluare de risc în statele membre și că această disponibilitate este suficient de mare pentru a susține personalul care lucrează la activitățile EFSA și la proiectul european. Și trebuie să ne mai gândim de asemenea și cum anume la nivel financiar putem să redresăm aceste, uh, aceste organizații în momentul în care personalul lor lucrează până la 15 zile pe an pentru ESCA sau pentru un proiect european, pentru că trebuie să știți când fac acest lucru, nu sunt plătiți. Deci trebuie să, să conlucrăm cu autoritățile la nivel național pentru a vedea cum am putea reorganiza munca în acest sens. Și o altă oportunitate și provocare o reprezintă faptul că avem nevoie de mai multă inovație în domeniul evaluării de risc. Observăm că există o globalizare a bunurilor, serviciilor, capitalului, a, o globalizare a economiei, dar de asemenea și o globalizare a a um, riscurilor. Uh, știm, spre exemplu, că febra porcină africană poate ajunge în Europa, pentru că există o liberă circulație a capitalului, există uh, criza refugiaților. Da, deci noi trebuie să fim pregătiți, pregătiți pentru eventuale riscuri ce ar putea apărea. Și există și alte riscuri cu care ne vom confrunta, cum ar fi, spre exemplu, schimbările climatice, noi descoperiri în domeniul tehnologic, nanotehnologiile, clonarea, noile plante ce vor fi create prin uh, manipulare genetică. Deci pentru acestea e nevoie de evaluare de risc E vorba de inovație și inovația aduce cu sine valoare de risc, iar pentru asta e nevoie de cercetare. E nevoie de inovație în domeniul uh, uh, cercetării care să fie țintită pe evaluarea de risc, însă noi nu avem fonduri pentru asta. Deci dacă e să comparăm cu o agenție americană omologă, ei au un buget, un buget care poate fi utilizat pentru cercetare în acest sens. Și un ultim punct, unde credem noi că e vorba de o provocare și de o oportunitate de creștere și trebuie să cooptăm uh, societatea civilă, uh, este încrederea. Deci nu mai e suficient să vii cu consiliere științifică excelentă, ci aceasta trebuie să fie și ancorată într-o societate care are încredere în uh, știință și de multe ori s a fost criticată pentru faptul că nu a publicat date pentru anumite studii, studii de siguranță uh, care au fost realizate pentru evaluare de risc. Dar, sincer, noi avem un cadru juridic, trebuie să-l respectăm și dacă vrem să fim mai transparenți, mai deschiși, și noi întotdeauna ne-am dorit să avem, uh, să avem o, o EFSA deschisă, avem nevoie și de un mediu de reglementare care să ne permită publicarea acestor date pentru examinare, pentru dezbatere, pentru a găsi eventual și alte abordări uh, diferite de cele pe care le-am găsit noi. Deci noi suntem gata să dăm dovadă de deschidere, însă avem nevoie în același timp și de un cadru juridic și un temei juridic clar și previzibil. Care ar putea fi rolul Parlamentului European în această aventură? Evident, dumneavoastră sunteți colegiuitori, sunteți autoritate bugetară și în același timp, și noi apreciem acest lucru, sunteți și prietenul nostru critic, care ne însoțește pe acest drum. Și ne place criticismul acesta, pentru că doar în momentul în care critica uh, este formulată, ai o șansă să te îmbunătățești. Și e clar că spiritul critic este ancorat și în societate. Și trebuie să putem uh, uh, pune sub semnul întrebării uh, uh, rezultatele muncii noastre în beneficiul societății europene. Deci, noi vrem să vă susținem în procesul dumneavoastră legislativ, putem organiza ședințe, putem organiza seminare, putem fi un fel de comitet științific care să vă însoțească de-a lungul mandatului. Însă, Plecând de la uh, motoul Uniunii Europene Uniți în diversitate, eu cred că, în acest sens, uh, împreună, uniți, putem face foarte multe lucruri pozitive pentru dumneavoastră. Și vă mulțumesc încă de pe acum pentru eventualele întrebări pe care doriți să mi le adresați. Doamna președinte Sârbo, mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Iuso. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc foarte mult, domnule director EFSA, pentru prezența dumneavoastră încă o dată alături de noi, de eurodeputați, pentru a ne explica rolul EFSA. Eu am avut și am posibilitatea să fiu persoană de contact între Parlament și EFSA. Și am avut ocazia să vizitez de, mai multe ori fel, localul dumneavoastră, birourile dumneavoastră, felul în care lucrați, și cred că există o transparență care deja este importantă, dar care poate, din păcate, nu trans, nu transpare, nu apare și în ochii societății. Însă după atâția ani de funcționare, dumneavoastră EFSA ați făcut foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Mai sunt în continuare lucruri ce pot fi îmbunătățite, mai ales în ceea ce privește publicarea datelor studiilor. Eu cred că ar fi ceva bun. Ar fi bine să modificăm temeiul juridic în așa fel încât să putem face acest lucru când nu cunoști anumite detalii, de multe ori atunci începi să ai îndoieli, îndoieli asupra rezultatelor. Și îndoielile acestea ă, nu sunt neapărat rezultatul pe care îl contăm noi. Așa că eu cred că rapoartele pe care le redactează EFSA sunt absolut uh, clare, nu le face personalul uh, administrativ, ci oamenii de știință din toate statele membre. Acum, eu nu spun că niciunul dintre acești oameni de știință uh, cooptat pentru redactarea unui aviz n-ar putea să aibă niciun fel de conflict de interese. Știm că acest lucru se poate întâmpla, deși există niște evaluări foarte riguroase. Însă nu e ceva imposibil. Uh, un grup de oameni de știință din diferite state membre nu ar putea totuși per total și în ansamblu să aibă cu toții conflicte de interes. Uh, de aceea cred eu că trebuie să discutăm acest aspect. Aici s-a vorbit mult despre faptul că avizele EFSA, rapoartele EFSA sunt uh, de fapt subminate de conflicte de interes. Sincer, nu. E imposibil să fie 100% așa. Și apoi dumneavoastră ați spus că aveți foarte multe lucruri, multe misiuni, uh, mai ales în ceea ce privește evaluarea noilor alimente, uh, a noilor plante și așa mai departe. Am avut ocazia să spun și repet încă o dată, ESA nu poate să își reducă volumul de muncă, mai ales în momentul de față. V-am vorbit despre xilera fastidiosa. Este o boală. Este o boală a măslinului care se transmite foarte ușor. E o boală transmisibilă de la plantă la, la plantă. Dacă EFSA spune, da, boala aceasta afectează uh, o, o, uleiul de măsline și sănătatea, uh, pentru că utilizăm aceste măsline, e bine, nu știu uh, dacă este rolul sau. Uh, nu știu dacă ESA trebuie să studieze boala ca atare, pentru că există institute de patologii uh, uh, în statele membre care studiază deja cum se transmite, cum se propagă, cum se poate elimina. Există recomandări care au fost făcute în acest sens felul în care poate fi utilizat materialul vegetal și așa mai departe. Dar în acest sens, EFSA ar putea să facă un fel de compendiu, de revizuire a tuturor acestor idei și să se ocupe doar de aspectul strict de securitate alimentară. Pentru asta, de fapt, a fost și creată această instituție. Deci, conflictul de interes întotdeauna este un subiect care revine în actualitate. Și eu, dumneavoastră, oare nu credeți că ar trebui să unificăm criteriile, să le armonizăm pentru toate agențiile, pentru a ști exact ce înseamnă și ce nu înseamnă conflict de interes? Pentru că de asta că toate conflictele de interes în aceste agenții uh, uh, vor, vor ieși la suprafață și vom avea uh, oameni care nu au experiență, care nu știu să, să se ocupe de un subiect, iar cei care au experiență de 5, de ani, dintr-o dată sunt etichetați ca având un conflict de interes, eu cred că avem o problemă. Noi avem nevoie de oameni pregătiți. Și ca să fii pregătit, ai nevoie de experiență și ca să ai experiență, trebuie să fii lucrat în diferite sectoare, sectoare pe care te specializezi. Trebuie să fi avut ocazia să redactezi multe avize, nu? Deci e clar că Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Thank you. I have a very... Mulțumesc foarte mult. Am o listă foarte lungă de oratori, așa că am să vă rog pe fiecare doar câte un minut, pentru că nici măcar nu e ultimul punct de pe ordinea de zi. Mai întâi, doamna Melio. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu mă bucur foarte mult domnule director Uri, pentru prezența dumneavoastră, pentru că e clar că trebuie să continuăm dezbaterile noastre. Am avut ocazia să merg la fața locului și să analizez lucrările EPSA și am fost impresionată. Am fost impresionată mai ales de discuțiile organizate sub formă de panel cu toți oamenii de știință. Sincer, impresionant. Trebuie să vă spun că ele reprezintă, de fapt, baza avizelor emise de EFSA. Asta a spus că statele membre sunt din ce în ce mai reticente să detașeze experți, să le pună, să pună la dispoziția EFSA pentru această muncă. Am putea eventual să ne gândim la o compensație de tip financiar uh, în așa fel încât să sporim atractivitatea activităților EFSA. Ce ați putea face dumneavoastră eventual în așa fel încât să fie mai uh, atrăgător să vii să lucrezi pentru EFSA uh, și din punct de vedere strict al reputației? Apoi, din punct de vedere al analizei riscului, dumneavoastră a spus că trebuie să explorăm noi domenii, dar că și cadrul legal juridic, baza juridică trebuie revizuită. Poate ne puteți da niște precizări la ce anume exact v-ați gândit? Mulțumesc care cuvântul, doamna Meissner. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc și domnului director ESA pentru prezență. Am avut și eu ocazia să uh, particip la acea delegație care a venit la fața locului în, uh, clădirile, în uh, clădirea ESA. Faceți o muncă excelentă. Eu aș avea o întrebare care se referă la ceea ce ne-a spus Adineau și anume că trebuie mai mult angajament din partea societății civile. Acum întrebarea este cum obținem asta. Și mie mi se pare că e ceva indispensabil, pentru că am uneori impresia că opinia publică sau, mă rog, societatea civilă hotărăște așa, oarecum epidermic, fără bază științifică. Și ar fi interesant să vedem dacă aceste avize redactate în mod științific pot fi luate mai în serios. Da, noi am uh, fost critici în trecut, e adevărat, dar dacă n-am fi fost critici, nu am fi avut uh, suficientă evoluție în ceea ce privește, spre exemplu, rezistența antimicrobiană. Există anumite injecții, anumite complemente alimentare care ar putea să ne permită o utilizare exagerată a antibioticelor. Cum am putea evita utilizarea antibioticelor, spre exemplu, în domeniul veterinar? Iată câteva idei care ar putea fi promovate. Domnul Eichhout. Nu, n-am cerut să iau cuvântul. Mrs. Grostet. Atunci, doamna Grostet. Yes, but they come. Yes, after. Don't worry. Yes. Nu vă neliniștiți, vă dau cuvântul, vă dau cuvântul după. Aveți puțin tică răbdare. Si, merci beaucoup. Doamna Groseț. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și eu aș vrea să vă vorbesc despre decizia care va fi luată cât de curând uh, la nivel de Comisia Europeană referitor la glifozat, o substanță utilizată în multe ierbicide și care pe noi ne îngrijorează. Recent, ESA a făcut un raport către Comisie mai degrabă pozitiv și uh, spunea că glifosacul respectă toate condițiile de utilizare, de, de, de expunere uh, și că este o substanță deci care nu este uh, dăunătoare. Dar există alte studii care au spus că dacă această substanță este uh, utilizată împreună cu alte substanțe, atunci aceasta devine periculoasă. Atunci mie mi se pare un pic ciudat să autorizez niște substanțe dăunătoare care conțin glicofuzatul și care pun probleme. Uh, și atunci, cum anume EFSA participă la uh, analiza acestor substanțe uh, adiționale care trebuie să fie și ele evaluate? Și atunci, în momentul în care luați decizii pentru a face analiza de risc, care sunt, cum anume sunt, uh, decideți care sunt substanțele pe care le analizați? Mulțumesc, domnul Abramovici. Uh, and thank you, uh, director for... Domnul Selimovici. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule director, pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea și eu să adresez o întrebare da, în grupul nostru noi suntem conștienți de faptul că ne aflăm așa într-o situație contradictorie și controversată, pentru că avem prea multe solicitări față de agenție. Bun. Dar, pe de altă parte, așa cum au spus și colegii, cerem o independență totală a experților și, pe de altă parte, cerem și niște rapoarte care să fie făcute de către oameni cu experiență, care știu despre ce e vorba, care uh, au habar despre subiect. Acum, întrebarea mea este următoarea. Ce fel de mandat ați avea dumneavoastră nevoie sau ați vrea să aveți pentru munca acestor experți? Și o a doua întrebare care este părerea dumneavoastră? Ce poate face agenția dumneavoastră pentru a uh, combate rezistența antimicrobiană? Pun răspuns, întrebarea în mod foarte deschis. Cu toții suntem conștienți de importanța problemei. Deci întrebarea este, ce, de ce anume aveți nevoie? Ce fel de mandat vă este necesar pentru a face față acestei probleme? Mulțumesc și acum doamna Auken. Mulțumesc foarte mult. Eu am doar o singură întrebare, care e de fapt și un fel de comentariu în ceea ce privește conflictele de interes. Dacă e să plecăm de la principiile de bună administrație, niciun fel de autoritate n-ar trebui să aibă vreun conflict de interes. Nu e suficient să dai o declarație, pentru că apoi trebuie să cauți să găsești informația și să o uh, scoți la lumină. Și durează. Nu. Deci nu, e, nu asta e problema noastră. Conflictele de interes n-ar trebui să existe. N-ar trebui să existe niciun fel. Și trebuie să fim siguri de asta. Da? Pentru că Opinia publică este sensibilă la conflictele de interes și apoi e foarte simplu să vii cu o declarație. Însă, repetăm încă o dată și încă o dată și uh, dacă vrem să avem, uh, să ne bucurăm de încredere, atunci e nevoie de cele mai bune și stricte reguli. Niciun fel de conflicte de interes în rândul celor care uh, iau decizii și că, deci e clar că și în rândul experților care sunt implicați în redactarea acestor avize. Deci astfel doar veți putea obține încrederea necesară. Mulțumesc și acum doamna Dornanu. Merci, madame Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să mă refer încă o dată la glifosat, pentru că EFSA a spus că nu e prea probabil ca glifosatul ca atare să fie cancerigen pentru ființa umană. E bine, afirmația aceasta a dus ca un rezultat surprinzător. O sută de oameni de știință au atras atenția Comisarului European pentru Sănătatea Omenească în ceea ce privește gradul de periculozitate al acestui uh, perturbator endocrin. Din martie încoace, uh, 2015 încoace, Centrul Internațional pentru Cancer și care este de fapt și o agenție a Organizației Mondiale a Sănătății consideră glifozatul ca fiind o substanță cancerigenă. Uh, și dumneavoastră uh, trebuie să vă clarificați aceste divergențe de opinii. Mai mult decât atât, uh, dacă ne uităm la proiectul de strategie EFSA pentru 2020, există acolo niște elemente interesante. Se vorbește despre deschidere, despre transparență, cooperare, asociere, cooptarea cetățenilor la evaluarea riscului. Deci dumneavoastră, care a spus recent că de fapt glifozatul, citez, E o chestiune care a fost uh, destul de dezbătută. Aș vrea să știu dacă o să țineți seama de criterii, de avizele științifice care nu, țin, nu sunt neapărat aliniate pe cele ale ESA. Deci e nevoie de imparțialitate și de implicarea întregii comunități științifice pentru a întări avizele ESA în interesul siguranței alimentare pentru toți. Mulțumesc, domnul Peterle. <clears throat> Mulțumesc foarte mult. Aici sunt în sală. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că v-ați împărtășit punctele de vedere împreună cu noi. Da, dumneavoastră ne cereți să avem încredere în știință. Da, bun. Noi ne putem totuși pune întrebarea ce fel de știință, în ce fel de știință putem avea încredere, pentru că exemplul glifosatului a demonstrat că există diferite feluri de știință care duc la diferite concluzii. Și deci putem să avem sau să nu avem îndoieli uh, în ceea ce privește fiecare abordare în parte. Uh, sincer, mie nu-mi place să dau lecții de morală, dar în momentul în care am discutat cu o asistentă medicală, în, uh, acolo unde se află mama mea, la spital la îngrijiri, am vorbit de diferite feluri Am vorbit de diferite medicamente. Uh, și întotdeauna se punea întrebarea, cine, care, cum, de ce? Ce echipament ai, ce fonduri ai la dispoziție? Toate aceste aspecte pot fi presionate din punct de vedere uh, politic. Uh, putem cere științei să se uite, ba la stânga, ba la dreapta, în funcție de cum uh, fluctuează interesele. Noi ne dorim ca EFSA să fie pe deplin profesionistă, să fie pe deplin etică, o instituție care să fie în măsură să demonstreze că îndoielile care pot apărea nu sunt întemeiate. Mulțumesc. Thank you. Mr. Hossin. One minute, please. Yeah. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Hossein Hoisling. Un minut, vă rog. Da, mulțumesc. Sigur că se pot exprima și critici, conflictul cu OMS, tocmai pentru glifozat, uh, că ați menționat aici. Totuși e straniu să vă puteți permite un conflict cu Organizația Mondială a Sănătății aici, uh, în acest punct. Sigur că s-au tot exprimat critici. Uh, a fost aici o audiere cu un uh, Uh, expert, nu știu, poate între timp uh, nu mai există aceste critici, poate că ați uh, corectat opinia dumneavoastră pe, pe website, așa cum cerea OMS-ul, nu știu exact care e situația. Că sunt și studii pe care v-ați bazat mai mult pe OMS, nu știu, dar Dumneavoastră spuneți că autorizație pentru 10 ani fără condiții, fără a respecta principiul de precauție, care e un principiu european, nu știu, e ceva greu de înțeles pentru mine. Principiul de precauție nu e valabil pentru glifozat sau ce interese economice sunt în joc, nu știu exact. Mulțumesc acum domnul Poci. Bine, ea, v-am... Mulțumesc, doamna președintă. Domnule director, Eu voi fi întotdeauna partener pentru dumneavoastră, dar un partener critic și vă fac o favoare, pentru că ne cunoaștem de mulți ani de zile. Să nu vorbim despre glifozat, că vom mai putea vorbi pe tema asta să, uh, luna viitoare, dar mă mi-e teamă că nu știu ce se întâmplă. Avem un proces de luare de decizie în Uniunea Europeană, sunt studii științifice la început, finanțate sau uh, efectuate chiar de către cei care până la urmă au de tras uh, profit financiar de pe urma acestui proces. Și totul se numește comitologie și începe cu dumneavoastră. Industria vă furnizează informații științifice, uh, dar până la urmă fără niciun uh, control democratic se ia o decizie de către comisie și apoi toți suntem surprinși că apar conflicte de interese legate de instituția dumneavoastră. Nu credeți că faptul că procesul de luare de decizie se bazează pe materiale furnizate de cei care până la urmă trag beneficii de pe urma întregului proces, nu credeți că asta ar fi tema principală de conflict de interese? Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna Rivazi. Mulțumesc doamna președintă și mulțumesc și domnului director pentru prezența. Bine că ne putem vedea și discuta. Uh, trebuie să profităm de ocazie. Eu aș crede că agenția aceasta trebuie să se bucure de încredere și să fie performantă. Problema nu e primul subiect. Pe glif- în ce privește glifozatul, a existat o, o pierdere a încrederii. Pentru că atunci când s-a sărnit toată polemica între OMS și EFSA, de fapt, e vorba de o polemică sărnită de faptul că EFSA studiază doar substanța activă și OMS-ul doar produsul. Iar noi, noi suntem deputați europeni și trebuie să protejăm sănătatea consumatorilor un consumator european, fie că el în Ungaria, Franța, Germania, nu utilizează glifozatul, ci Roundup-ul. Și acesta este cu tot felul de coformulanți, cred că vreo 500, dacă mi-amintesc bine. Și am găsit un articol privitor la EFSA care spune că nu e vorba doar de substanța activă care trebuie studiată. trebuie să se studieze cel puțin un produs fitofarmaceutic ce conține substanța activă. Deci nimic nu împiedica EFSA să studieze tot produsul uh, care ajunge în mâna consumatorului. Și astăzi ce se întâmplă? Se întâmplă că astăzi ministrul mediului din Franța a interzice anumite produse și nu beneficiază de uh, expertiza EFSA, care ar fi putut să-i spună că tot ce are de face uh, cu anumite produse asociate cu glifozatul poate avea un efecte foarte cancerigene. Deci ar fi trebuit să anticipați această problemă. Noastră n-ați fost deloc în amonte, ci în aval. Deci nu știu câtă încredere mai puteți să avem dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Micolașici. Mulțumesc, doamnă președintă. Două întrebări scurte dar mai întâi mulțumesc, domnule director, că sunteți aici ca să ne răspundeți la întrebări și aș vrea să întreb uh, dacă ne-ați putea spune ceva în legătură cu prezența hormonilor în diverse tipuri de carne. Care ar fi situația la ora actuală? Pe scurt, s-a îmbunătățit situația, s-a înrăutățit. Dacă ne puteți spune și o altă întrebare, foarte importantă pentru cetățenii europeni, că apar din ce în ce mai multe dovezi că calitatea produselor alimentare din partea acelui aș producător din supermarketuri sau mari magazine din așa numitele noi state membre diferă mult față de calitatea din uh, statele membre vechi, ca să spun așa. Deci calitățile diferă în Ungaria, Cehia, Polonia și pe altă parte cu țările occidentale. Deci au, același produs are ingrediente diferite și de calitate mai mică. Mulțumesc următorul uh, vorbitor, domnul Grote. Mulțumesc. Agențiile nu uh, au totdeauna viața ușoară când trebuie luate decizii, de exemplu cu glifozatul. S-a tot discutat cazul acesta aici, cazul în care OMS ajunge la o decizie spunând că da, are efecte cancerigene și EFSA face și a în colțul său uh, o mică anchetă, dar nu examinând decât, ne examinând decât substanțele active și studiind, uh, uh, utilizând public, uh, studii care nu sunt disponibile public, uh, Sigur că toate astea, toate astea ne îngreunează și nouă viața și situația față de opinia publică. Acum, în, în nume personal, spune că trebuie să interzicem imediat glifozatul. Dar, mă rog, asta este părerea mea. Cât despre albine, da, e o mortalitate, un grad de mortalitate considerabil. Și e un subiect care stârnește neliniștea multor alegători ați ajuns la concluzii care să vă permită să spuneți că acest produs prezintă un risc important pentru uh, albine. Se va face o nouă evaluare în 2017. Oare doriți să interzice sau nu uh, aceste substanțe la ora actuală? Eu, Mr. Dorfman. Mulțumesc, domnul Dorfman. Mulțumesc, uh, domnule director, că sunteți aici. Eu cred că, în mod legitim, uh, v-ați referit la un aspect ce anume că importăm din ce în ce mai multe organisme dăunătoare, din care ați și citat câteva, eu cred că mai sunt multe altele, uh, scarabei și alte insecte care pur și simplu decimează copacii și asta nu de ieri de azi, vorbim de milioane de arbori de copaci. Și eu cred că Uniunea Europeană uh, negociază la ora actuală aproximativ 18, de, a, 18 acorduri de liber schimb, nu doar uh, despre ce vorbim noi astăzi. Și în principiu sunt pentru aceste acorduri, dar câteodată am impresia că ne comportăm ca și când uh, calculăm numărul de victime pe care oricum trebuie să le sacrificăm de dragul acestor acorduri și pentru negociatorii acestor acorduri în materia în materia sanitară e vorba de EFSA. Uh, aș întreba, dumneavoastră, vă gândiți la toate aceste probleme, le discutați, uh, tot ce privește importul de vegetale, păr de vegetale, uh, e o reflexie care se impune, cred eu. Mulțumesc. Mulțumesc și cu doamna Caveson Ruiz. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, mulțumesc, domnule director, uh, vă mulțumesc pentru participare. Trăim printr-o, trecem printr-o revoluție tehnologică, realitatea se schimbă rapid, dar nu știu dacă dumneavoastră aveți reacții la fel de rapide. Putem face o listă lungă de provocări. Necesităm poziții din partea, poziție, uh, din partea Uniunii Europene, poziții clare care să genereze încrederea E vorba până la urmă de sănătatea publică. Dumneavoastră vorbi de necesitatea unui buget mai mare pentru a sprijini cercetarea. Eu cred că dumneavoastră aveți uh, posibilitatea de a face o platformă independentă de, uh, de cercetători ca să putem avea din partea EFSA niște date fiabile. De, e important caracterul independent și a spus că e important ca și societatea civilă să uh, facă parte din procesul de luare de decizii. Sigur, sunt foarte de acord. Platformele de consumatori sunt foarte bine organizate în statele membre. Trebuie nevoie de transparență în informație, în etichetare. Alimentația este un factor important în sănătate și ca factor de, de inegalitate, apoi cunoașterea. Nu e vorba doar de a detecta problemele și soluțiile cercetării, ci și cum să facem transferul de informații, de cunoștință. Avem uh, uh, instrumente importante, agricultura, PAC, nu e vorba doar de a, a introduce interdicții, ci transferul de cunoștințe este foarte important. Mulțumesc, domnul Fielder, care este ultimul vorbitor. Mulțumesc. Pe scurt, haideți să nu tragem în pianist. Se pare că nu prea ne convine modul în care se dezvoltă știința. Nu e vorba de doar glifozat, ci și de clonare și așa mai departe. Și uh, tot criticăm uh, instituția care trebuie să ne ofere, până la urmă, consiliere științifică. Și, din păcate, trebuie să repet ce am mai spus și altă dată multe critici seamănă cu cele ale IPCC. Unii care uh, auzim voci care uh, neagă schimbările climatice, nu, noi spunem că nu ne putem baza pe anumiți oameni de știință, dar cum putem noi, ca membri ai Parlamentului European, să credem încrederea? Cred că asta este chestiunea. Nu e vorba de a face o carieră politică uh, tocmai erodând uh, încrederea în știință, ci trebuie să clădim uh, încredere. Acum, dumneavoastră, o întrebare, dumneavoastră, <laughs> comparați OMC-ul cu scepticii uh, climatici? Nu, pe dumneavoastră v-am comparat. Bun, uh, haideți să încheiem dialogurile. Au fost puse multe întrebări și aveți doar, din păcate, 5 minute la dispoziție, dacă ați putea să răspundeți. Sau dacă nu puteți și trimite răspunsurile în scris. Vă mulțumesc. Thank you very much for this rich harvest in question. Vă mulțumesc mult pentru această recoltă foarte bogată de întrebări, dar asta e un semn bun, dar pe de altă parte doar 5 minute la dispoziție, nu-i minunat. Ați intrat în fel și fel de amănunte în intervențiile dumneavoastră, deci mi-e cam greu să vă răspund pe măsură. Glifosatul este un subiect foarte important. Avem un conflict și ați vorbit despre un conflict cu OMS-ul. Nu avem niciun fel de conflict cu OMS-ul. Cred că trebuie să se clarifice situația la nivelul OMS-ului, pentru că acolo sunt uh, niște probleme. În uh, Comitetul pentru Rezidurile de Plante, uh, și ei trebuie să vadă la nivel intern cum vor evalua probele științifice a spus că folosim studii secrete. Că există studii secrete nepublicate și că luăm în seamă substanțele active și nu produsul alimentar. Parlamentul împreună cu Consiliul au creat legislația în baza căreia se evaluează produsele pe baza plantelor în Europa și apoi distribuția rolurilor se face foarte clar. EFSA evaluează substanțele active, iar Comisia ia hotărâri pe baza um, examinării științifice a EFSA și pe alți factori științifice și apoi, ulterior, statele membre intervin cu un rol foarte specific și anume evaluează produsele care vor fi introduse pe piață, împreună cu o listă întreagă de formulanți și coformulanți. Deci rolurile sunt uh, împărțite în temeiul regulamentului și noi trebuie să respectăm regulamentul. Uh, comisia ne-a cerut să evaluăm unul dintre coformulanți, taloamina, și uh, am găsit preocupări cum că um, talinogina ar putea să fie um, cancerigenă. EFSA, la ora actuală, este gata să sprijine Comisia și statele membre pentru a face o listă de priorități, de, cu priorități în ceea ce privește coformulanții. Deci suntem gata să sprijinim Comisia și statele membre în uh, evaluarea coformulanților, uh, o evaluare armonizată. În Europa se cere ca uh, cel care face cererea să aducă informații și studii care probează suficient uh, securitatea produsului. Deci cel care face cererea trebuie să facă acest lucru. Deci uh, există apoi și alte mm, cerințe ale OCDE și așa mai departe. Deci EFSA evaluează și nu e întotdeauna de acord cu rezultatul evaluării făcute de solicitant. În plus, EFSA folosește toate dovezile științifice de pe piață. Deci, am integrat concluziile IARC în evaluarea noastră. EFSA folosește toate sursele uh, de informare și de altfel suntem obligați să facem acest lucru. Și tocmai de aceea apar, diferen, uh, apar diferențe între noi și ARC, pentru că noi avem acces la aveam acces la toate aceste dovezi și ARC a, holosi, a hotărât că ei aplică alte reguli. eu nu mă îndoiesc că activitatea lor științifică este foarte bună, însă nu e pentru prima oară că se întâmplă așa ceva. Uh, uh, sistemul european este mai strict în clasificarea sa, iar uh, Acum, în cazul glifosatului, a apărut un, um, o discuție politică foarte intensă. Eu aș spune că nu e o situație de dorit, clar. Noi am discutat iar la masa discuțiilor, din păcate încă nu a avut loc această discuție, dar cred că va avea loc pe viitor. Și în orice caz, acest dialog științific va continua și va trebui să găsim o cale mai bună de colaborare cu partenerii științifici pe viitor pentru a evita apariția unor astfel de situații. Deci noi am făcut pași suplimentari pentru a ajunge la metode și dovezi științifice similare. O metamă că deja cu o singură întrebare mi-am uh, epuizat tot uh, timpul pe care l-aveam la dispoziție. Dacă vreți, vă voi răspunde în scris la celelalte întrebări. În orice caz, sunt um, extrem de interesat de discuția dintre noi și, de asemenea, de criticile dumneavoastră. Vreau să știu unde credeți că nu suntem pe calea cea bună, pentru că eu cred că suntem pe calea cea bună și că mergem spre mai bine. Vă mulțumesc și îmi pare rău de avem un aviz nu extrem de important pe ordinea de zi. N-am putea să-l mutăm după amiază ca să terminăm discuția asta, că discuția asta este extrem de importantă. Nu avem EFSA invitată în fiecare săptămână. Mie mi, mi s-ar părea că ar fi mult mai bine. Îmi pare rău, nu eu sunt șeful, spune doamna președinte. Nu fac decât să îl înlocuiesc pe marele șef. Din păcate, răspunsul este nu, pe scurt. Nu avem uh, loc uh, în... Nu avem timp uh, în această după-amiază să mutăm acel punct. Eu mă întorc când vreți, spune domnul Uri, pentru a continua această discuție. Vom programa o nouă întrunire cu domnul director EFSA, căruia îi mulțumesc pentru prezență și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, lupta împotriva combaterea traficului de persoane în relațiile externe ale UE. Îl invit pe raportor, domnul Miroslav Micolașic, la microfon. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte scurt și la obiect, permiteți-mi să vă atrag atenția, dragi colegi, asupra traficului de ființe umane, care în ziua de astăzi reprezintă una dintre crimele cele mai grave, trans, crime care îi transformă oamenii în bunuri. E o formă de sclavie care încalcă drepturile de bază ale oamenilor. E vorba despre exploatarea ființelor umane pentru câștiguri financiare, care încalcă principiul uh, uh, de bază al uh, drepturilor omului. Carta UE a drepturilor omului indică clar faptul că demnitatea umană trebuie să se regăsească în sânul tuturor activităților noastre. De aceea salut inițiativa de a ă, combate această problemă extrem de gravă. Mai mult de 20 de milioane de persoane fac obiectul traficului pentru muncă sau exploatare sexuală uh, și sunt ținuți în condiții de sclavie la nivel mondial. În legislația UE, trafică, traficare înseamnă recrutare, transport, transfer, uh, primire de persoane, inclusiv uh, schimbul persoanelor, controlarea acesteia prin intermediul amenințărilor sau coerciției răpirii, fraudei, înșelăciunii, abuzurilor, abuzului de încredere sau abuzului de poziție vulnerabilă sau uh, darea sau luarea de plăți pentru a prelua controlul asupra unei persoane în scop de a o exploata. Pe întreg mapamondul și aproape în fiecare țară uh, au uh, loc, uh, are loc trafic de persoane. Grupurile uh, cele mai vulnerabile sunt copiii, vârstnicii, femeile care fac obiectul exploatării sexuale, uh, persoanele cu handicap și săracii. Pentru a combate în mod eficient crimele, crima de trafic uh, de ființe umane, trebuie să că trebuie ca abordarea noastră europeană pe teritoriul european, dar și în afara Uniunii Europene să fie consecventă. Trebuie să insistăm asupra clauzelor legate de drepturile omului în relațiile noastre cu țările terțe. De aceea salut strategia Uniunii Europene uh, care vizează protejarea persoanelor, prevenirea crimelor, și și punerea sub acuzare a infractorilor. Vă atrag atenția asupra chestiunilor pe care le-am inclus deja în proiectul meu de aviz, printre care faptul că profesioniștii din domeniul medical sunt foarte sunt de cele mai multe ori prima persoană care are de-a face cu aceste victime. Deci, personalul medical trebuie să fie conștient de indicatorii de trafic cu carne vie și să coopereze cu uh, investigatorii și forțele de poliție. Uh, personalul din medical are un rol uh, foarte mare în reintegrarea acestor victime în viața de zi cu zi traficul de persoane în vederea prelevării organelor, uh, uh, este groaznic, de cele mai multe ori victimele nici nu știu care sunt uh, care va fi impactul asupra vieții lor și acestea au nevoie de consiliere psihologică. Astăzi, mai mult ca oricând înainte, Uh, problema este serioasă tocmai din cauza migrației și crizei migratorii din Europa. Deci, eradicarea traficului de ființe umane trebuie. Er, uh, lupta împotriva traficului cu persoane trebuie sporită. Poate ați auzit că e vorba despre mii <clears throat> de copii care pur și simplu s-au pierdut de-a lungul procesului de migrație în ultimul an. Ba chiar zeci de mii de persoane cărora, care, cărora li s-a pierdut pur și simplu urmă. Dragi colegi, aștept cu mare interes dezbaterea pe această chestiune și sper că împreună vom reuși să combatem această crimă atroce a traficului de carne vie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Dalia are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Traficul uh, de ființe umane este sclavia modernă și acest lucru reiese foarte clar din raport. Când se vorbește despre traficul de ființe umane, vorbim despre victime uh, ale, foarte adesea ale uh, uh, Uh, infracționalității. Este vorba despre infracțiuni foarte clare. Cred că acest raport ne oferă posibilitatea de a evalua, de a vedea de ce din ce în ce mai multe persoane cad victime acestui trafic. Sunt două aspecte importante pentru comisia noastră și aș vă dori să mă refer la ele. În primul rând, este foarte important să se sublinieze problema migranților climatici, Schimbările climatice ar putea să fie o nouă sursă care să ducă, o nouă cauză uh, a uh, traficului. Din uh, cauza schimbărilor climatice, oamenii trebuie să se oamenii recurg la migrație, iar oamenii care sunt iar acești oameni adesea cad victimă traficanților. Și aici este vorba uh, de, de uh, lacune în uh, cadrul juridic internațional. Faptul că acești migranți nu sunt acoperiți de aceste acte juridice și este nevoie de o asistență suplimentară pentru victimele um, schimbărilor climatice. Încă nu există o definiție a migranților climatici și noi în Parlament ar trebui să lucrăm pe aceasta în ceea ce privește traficul de persoane în scopul prelevării de organe, e clar că um, forțele de ordine și de aplicare a legii din uh, anumite țări nu se ridică la um, uh, înălțimea problemei până la urmă. Se spune că um, categoriile cele mai vulnerabile sunt uh, copiii, vârstnicii și femeile. Este nevoie de sprijinul Europol și Interpol pentru a contracara mai bine uh, traficul de persoane. Comisia și statele membre ar trebui să contracareze turismul transplantelor încă o dată țin să vă mulțumesc și uh, de-abia aștept să colaborăm mai strâns pe marginea acestui raport. Mulțumesc. Domnul Demersmacher. Vă mulțumesc, am să profit și am să vorbesc în neerlandeză. Țin să mulțumesc raportorului pentru acest prim pas foarte bun. În calitate de coordonator în subgrupul meu și în calitate de membru al grupului afaceri externe. Am uh, văzut cu ochii mei această realitate de ani de zile, ce înseamnă aceste răpiri, traficul, uh, traficul de copii, traficul în vederea prelevării organelor. Această chestiune ar trebui să se regăsească um, uh, în um, primul loc al priorităților la nivel european. O colegă care a plecat deja ne-a tot uh, reamintit cât de importantă este combaterea traficului de carne vie. Și putem face acest lucru, în primul rând, concentrându-ne pe pedepsirea celor care se fac vinovați de traficul de persoane. Trebuie să ne, de asemenea, să ne preocupăm mai mult de prevenire, să informăm lumea în privința pericolelor traficului de persoane. Este vorba despre un fenomen transfrontalier și ar trebui să uh, recunoaștem faptul că noi în Europa am oferit un uh, teren destul de bun, tocmai care să încurajeze traficul de persoane în vederea prelevării de organe. Trebuie să atragem atenția asupra unui uh, pentru a asigura o um, cooperare excelentă în domeniul uh, transplantului de organe și recoltării legale de uh, organe. În amendamente, mevrouw de voorzitter, op... Eh, Transplanturile legale de organe sunt o parte esențială a soluției. Bun, voi urmări situația pe viitor cu, multă, cu mult interes. Mulțumesc acum, domnul Omarji. Madame la Présidente, merci. Mulțumesc, doamna președintă. Voi încerca să fiu succint, mulțumind raportorului pentru toată munca sa și ar fi păcat să nu reamintesc faptul că Uniunea Europeană a fost uh, autoare a uh, unei activități uh, de patru secole de sclavagism și trafic de persoane. Avem o mare experiență în domeniul ăsta. Au fost atunci primele forme de globalizare capitalistă care au fost cauza parțială a traficului de ființe umane și forme, iată, moderne de sclavagie, care ne arată cum capitalizarea uh, Setea de profit, uh, globalizarea sunt la originea noilor forme de trafic cu ființe umane. Voi vorbi aici doar de aspecte legate de competențele comisiei noastre, cum aspecte legate de sănătate, dar sigur că trebuie să fim coerenți în politicile noastre, mai ales în ce privește afacerile externe. Pentru că vedem că astăzi avem relații comerciale cu țări, cum ar fi țările din Golful Persic, care pur și simplu nu recunosc niciun drept ființelor umane. Și apoi avem relații și cu multinaționalele, adesea europene, mm. care pe plan extern Uh, maltratează mai ales copiii, minorii care uh, sunt uh, puși la muncă în uzinele acestor multinaționale. Ați vorbit de o strategie cu 3B, cred că e o strategie bună și trebuie să facem eforturi accentuate pentru a ajuta victimele și mai ales femeile și copiii. Și încă un punct despre care ați vorbit, Acum, în acest moment, nu putem să dăm uitare acești, iată, 10.000 de copii care, cărora pur și simplu s-a pierdut urma pe teritoriul Uniunii Europene și dintre care, fără îndoială, unii sunt supuși unor forme de exploatare, de tot, cine știe ce natură. Cum e posibil așa ceva astăzi pe continentul european? Nu, vorbim de 10.000 de copii care au dispărut în ciuda tuturor formelor de protecție care există în legile statelor membre. 10.000 de copii care să dispară așa. Deci este un raport care chiar vine la timpul potrivit și sper că va mai trezi din conștiințele unora. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Alcon. Mulțumesc și acum doamna Auken. Să tale dansk også <laughs> til er mit eget sprog. Jamen, tak, øh, tak fru formand, og tak til øh, Miroslav for, øh, at vi... Mulțumesc. La președinte și mulțumesc și lui uh, Miroslav uh, pentru raport. E, e, e important să fim conștienți de faptul că noi vorbim despre trafic cu organe umane, uh, femeile sunt uh, uh, puse sub presiune, crește, crește cererea pentru ovule umane. Domnul de Mesma care a spus că mulți mor din cauza că există o lipsă de organe pe piața. Nu, eu cred că mor pentru că sunt bolnavi și nu este acest drept la organe nu este un adevărat drept. Trebuie să fim uh, precauți, nu putem să spunem că un organ este un drept. Oamenii mor din cauza maladiilor, nu din cauza lipsei de organe. Organele sunt donate, deci trebuie să le tratăm ca o donație care face diferența între viață și moarte. E un dar al vieții, dar în niciun caz nu puteți crea o presiune ca oamenii să fie uh, forțați să doneze organele. Și în trecut am uh, elaborat rapoarte în legătură cu condițiile care credem noi că ar trebui să se aplice când e vorba de donarea de organe, uh, reguli în acest sens și e bine să existe cooperare. Că putem face multe și am și făcut și trebuie să și continuăm să facem, dar există această presiune groaznică de ne transformăm într-o piață de organe și partea exercițiului de prevenire, când e vorba de crimele astea groaznice despre care tot auzim, uh, mulți colegi se tem că se vor uh, întâmpla cu acești copii. Cunoaștem că uh, sunt persoane, există persoane care donează un rinic și apoi se îmbolnăvesc. Abordarea trebuie să fie una preventivă. Nu, nu trebuie să devină un drept. Nimeni nu trebuie să creadă că are dreptul să ceară așa ceva. Este o donație de la un om către altul. Mulțumesc, domnul Pericini. Mulțumesc, doamna președinte. Eu spun că există o dimensiune înspăimântătoare despre care s-a vorbit aici. O dimensiune înspăimântătoare accentuată de fluxurile migratorii din Orientul Mijlociu și Africa. Și atunci se pune și mai puternic problema asta exploatării ființelor umane, traficul de organe. Și sigur, noi refugiați, lucrători fără documente, copii fără identitate, toți sunt potențiale victime. Ei și-au, copiii și-au putut probabil pierde părinți în traversarea Saharei, a Mediteranei și devin victime uh, pentru traficanții de organe și prioritatea noastră trebuie să fie de a proteja acești copii. În 2007 OMS a estimat că aproximativ 5-10% din toți traficanții de, de rinic și ficat la nivel global, eh, tot, mă scuzați, transplantele, 5-10% din transplanturi sunt făcute cu organe eh, ilegal obținute. Și se pare că crește acest procentaj. Și tot OMS spune că o cincime din cele 70.000 de transplante anuale în lume e rezultatul uh, traficului de organe. Deci eu cred că trebuie să promovăm un sistem uh, internațional transparent de partajarea informațiilor în domeniul transplantului de organe ca să identificăm originea și parcursul fiecărui organ transplantat, deci trasabilitate, dar cu conservarea, sigur, datelor private ale donatorului. E necesar un mai, bun, un mai mare control al celor uh, din domeniul sănătății implicați în transplant cu pedepse foarte severe în caz de trafic de organe. Să investim mai mult în sensibilizarea opiniei publice, formarea medicilor, personalului sanitar, că uh, trebuie să și uh, conștientizăm medicii care sunt implicați în toate acestea. Deci depinde de medici dacă se ajunge la, dona, la donație sau nu. Și Uniunea Europeană trebuie să încerce să convingă toate statele din lume să ratifice Convenția împotriva traficului de organe ca uh, prelevarea forțată a organelor umane să fie prevăzută peste tot ca fiind infracțiune. Mulțumim și acum doamna Bonanu. Uh, je remercie. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest uh, text care este foarte bun și sunt absolut de acord cu el. Este necesar să insistăm asupra faptului că traficul cu ființe umane de multe ori acoperă rețelele de prostituție și traficul cu organe și că în acest sens comisia noastră trebuie să aibă și un cuvânt de spus în construirea unor relații externe ale Uniunii Europene. Mă gândesc, spre exemplu, la Ucraina, Turcia, pe care raportul secretarului de stat american îl plasează pe nivelul 2 și supravegherea celor țări uh, cunoscute pentru traficul ființe umane. Și riscurile sanitare există. Circulația aceasta ilicită a organelor și multiplicarea bolilor uh, transmisibile pe cale sexuală, e bine, toate acest lucru ne va permite prin acțiunea noastră să, ca, să stricăm, să perturbăm dinamica acestor rețele uh, de tip mafiot. Insist asupra rețelelor de adoptare a copiilor înspre Europa și riscul riscul uh, pe care îl reprezintă anumite cazuri de mamă purtătoare. Pentru că ne vom afla într-o situație în care tinerele femei vor deveni un fel de marfă și trebuie să acționăm împotriva unor astfel de derive, pentru că e vorba de o adevărată industrie, ca și cum ai comanda anumite uh, uh, lucruri plecând de la un catalog. Uh, Uh, rețelele acestea există deja, există în afara Uniunii Europene și de multe ori, nu uitați, condițiile medicale sunt groaznice. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumesc foarte mult interpreților pentru înțelegerea de care au dat dovadă și acum am să dau cuvântul comisiei, însă vă rog în limba engleză pentru că uh, de acum înainte nu mai avem interpretare. Mulțumesc.